Dear colleagues, uh, let's start our meeting. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea de astăzi. Greetings for the first meeting of the new year. Vreau să vă spun la mulți ani și toate urările de bine, pentru că este prima noastră întâlnire din anul 2020. Să sperăm că va fi un an uh, rodnic. Mai întâi trebuie să adoptăm proiectul de ordine de zi. Dacă nu sunt obiecții, nu văd niciuna, atunci ordinea de zi este adoptată. Aveți vreo o, obiecție? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre apobarea proceselor verbale a întâlnirilor de pe 11 și 12 noiembrie de anul trecut și 2 și 3 decembrie 2019. Aceste procese verbale au fost trimise membrilor comisiei și din câte înțeleg eu nu sunt niciun fel de obiecție. Atunci sunt considerate aprobate, da? Următorul punct de pe ordinea de zi, anunțurile președintei. După cum urmează. Also, been informed and I repeat the following results of the written procedure Rezultatele procedurii înscris cu privire la punctele din categoria B de pe 11 și 12 noiembrie anul trecut sunt următoarele. Petițiile 646, din 2018, 755 din 2018, 145 din 2019 vor fi menținute deschise și vor fi incluse în ordinea de zi a unei viitoare ședințe. Petiția 171 din 2019 rămâne deschisă și va fi inclusă în ordinea de zi a unei viitoare ședințe și va fi trimisă spre informare către Comisia ENVI. Petițiile 145 2019 și 211 2019 pentru aceste petiții se acordă un termen de două luni peticionarilor ca să răspundă, să reacționeze la răspunsul comisiei. Petiția 690 din 2018 rămâne deschisă și va fi tratată împreună cu petiția 784 din 2019. Petițiile 124 din 2019 și 178 din 2019 vor fi închise. În ceea ce privește recomandările contestate, rezultatele procedurii înscris sunt următoarele. Recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de către președinte pentru petițiile 505, 515 din 2019 și petițiile 500, uh, 536, 559, 563 și 596 din anul 2019 uh, au fost adoptate așa cum au sugerat verzii. Acestea erau anunțurile din partea președintei. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre discutarea petițiilor. Începem cu punctul 4 de pe ordinea de zi, petiția pe tema concurenței. Petiția 984 din 2018, petiționarul CT, în ceea ce privește procedura de vânzare a unor unități de exploatare a lignitului a unei companii de electricitate din Grecia și unitățile erau uh, amplasate în Meliti și Megalopoli have been informed that the petitioner is not here, so we give directly the floor to... Dau imediat cuvântul comisiei. Fra Francesca Materia, din partea comisiei, are cu... Francesco Materia. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiția se referă la anunțul pe care l-a făcut Grecia în 2018 ca să se ocupe de accesul privilegiat la lignit pe care Grecia îl acorda operatorului de electricitate uh, PPC. Este o sagă uh, care a început în 2008, uh, de fapt, și mm, până în 2018. După înțelegerea la care s-a ajuns uh, și după hotărârile judecătorești ale CIJ, uh, S-a ajuns la o înțelegere, cum spuneam, între Comisie și Grecia pentru a se uh, face o procedură transparentă um, pentru a permite accesul la aceste rezerve de lignit din Meliti și Megalopoli. Pentru că și concurenții companiei PPC trebuiau să aibă acces la uh, aceste uh, um, rezerve de lignit. Pe de altă parte, sau la măsuri pentru a respecta interesele financiare ale companiei PPC, însă după un uh, scurgerea mai multor termene uh, acordate Greciei, uh, în a doua jumătate a anului 2019, unitățile de lignit nu fusese vânza, vândute și atunci Grecia nu a reușit să-și respecte angajamentele de acordare a unor compensații. Ce s-a întâmplat de atunci până în prezent? Un nou guvern a venit la putere în iulie 2019 și acest nou guvern a adoptat în decembrie anul trecut un nou plan național pentru energie și climă. Noi salutăm acest nou plan pentru energie și climă, deoarece prevede că majoritatea unităților care funcționează pe bază de lignit ar trebui să fie scoase din funcțiune până în 2023, dar știind că concurența a fost distorsionată de către PPC și că până când se renunță la încă folosirea lignitului în termocentrale, această companie va continua să uh, funcționeze, am cerut Greciei să respecte decizia Comisiei din 2016 și am spus uh, uh, Greciei că trebuie să uh, găsească soluții de compensare și să își comunice uh, intențiile până în noiembrie 2019 apropo de angajamentele revizuite ca să punem capăt acestui uh, litigiu și cum se va proceda până când um, nu va mai fi folosit lignitul în uh, țară. Și am spus Greciei că trebuie să permită concurențelor companiei PPC să aibă acces în mod proporțional la rezervele de lignit. Atât din partea mea. Mulțumesc, dau cuvântul colegilor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. În numele ppu ului suntem de acord cu evaluarea pe care a făcut-o comisia. Considerăm că noul guvern din Grecia dorește acum să aibă un plan uh, uh metodic de uh, scoatere din uz a unităților care funcționează cu lignit astfel încât actuala problemă este oarecum obsoletă, dar este o problemă importantă care afectează mediul înconjurător și de asemenea și concurența. Considerăm însă că această petiție ar putea să fie închisă deoarece răspunsul Greciei și acțiunile Comisiei Europene sunt acceptabile. Mulțumesc! Intervenție. There is request from Mr. Nicolau Alavan. Mulțumesc, domnule Vince. Domnul Alavanas, vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper că toată lumea și-a pus căștile și că mă auziți. Aș dori foarte pe scurt să vă spun care este poziția Partidului Comunist din Grecia, care este diametral opusă evaluării pe care a făcut-o Comisia Europeană cu privire la aceste două unități despre care este vorba în această petiție. Inițial era vorba despre o petiție pentru care ne doream să rămână deschisă ca să mai avem ocazia să o dezbatem și nu trebuie să vorbim doar despre distorsionarea concurenței, pentru că nu este singura problemă pe care o pune această petiție. Problema nu este doar dacă aceste unități vor fi vândute sau nu și la ce preț. Ele n-ar trebui să fie vândute, aceasta este punctul nostru de vedere, deoarece ele au fost construite atunci când întreprinderea Elena de electricitate era o întreprindere de stat, care a, deci aceste unități au fost construite cu banii contribuabililor eleni ca să răspundă nevoilor uh, gospodăriilor uh, și uh, industriei din regiune. Deci înțelegem motivele pentru care Uh, comisia are o astfel de evaluare. Fostele uh, guverne din Grecia au folosit cadrul pe care l-a stabilit Comisia Europeană, și anume că trebuia liberalizată piața energiei. Și apoi, potrivit uh, principiului dezvoltării ecologice și acum în cadrul noului pact ecologic, se cere renunțarea la folosirea lignitului argumentele prezentate pentru a uh, uh, favoriza uh, vânzarea acestor unități și când se spune că e pentru a lupta împotriva poluării, este o minciună pentru că aceste unități au fost modernizate, nu poluează atât de mult ar trebui să dăm uh, statului posibilitatea să investească bani pentru ca aceste unități să devină mai profitabile și să dea mai mult randament, să producă mai multă electricitate și să polueze mai puțin. Astfel, am avea o producție de electricitate în Grecia care să acopere nevoile de pe piața internă. Din păcate, politica aplicată în anii precedenți, pentru că era în cadrul liberalizării pieței de energie, abandonul lignitului, dezvoltare ecologică, toate aceste politici au avut consecințe foarte grave pentru poporul elen. De exemplu, a crescut în, în mod astronomic prețul um, electricității, S-au aplicat noi impozite, pasămite ca să favorizeze dezvoltarea uh, energiilor regenerabile, dar aceste taxe de fapt au fost folosite ca să subvenționeze întreprinderile private care au penetrat pe piața energiei din Grecia. S-au deteriorat condițiile de muncă la fața locului și acum, la uh, inițiativa uh, noului guvern, uh, și la mm, inițiativa Partidului Noua Democrație se dorește renunțarea pur și simplu a convențiilor colective de muncă și a drepturilor pe care angajații le-au obținut în temelul acestui convenții. Tot ceea ce doriți este să favorizați concurența și să deschideți piața. Ce înseamnă acest lucru? 5.000 de persoane care își vor pierde locul de muncă. E vorba despre cifre anunțate chiar de întreprindere, o întreprindere care acum este totuși cu capital privat deci nu numai că veți vinde unitățile de producție de electricitate, dar se vor vinde și barajele, indiferent dacă sunt mari sau mici, și și alte elemente din rețeaua de producție de electricitate. Ceea ce riscă să uh, um, înrăutățească dependența Greciei de furnizorii din exterior. Când vorbiți, de exemplu, despre folosirea gazului natural, noi ce să facem? Nu avem rezerve de gaz natural, va trebui să importăm, pe când lignitul este o resursă națională și nu ne costă cine știe ce și am putea să producem electricitate în condiții optime. Deci, vedeți, sunt probleme nu doar pentru angajați și familiile lor, ci și pentru populația care trebuie să plătească curentul electric mai scump. Și e vorba despre oamenii din regiunea uh, Macedonia de Vest. Nu există un plan alternativ. Deci nu suntem de acord cu orientarea Uniunii Europene, rambursarea um, mă scuzați, um, favorizarea inițiativei private este plătită foarte scump de către populație. Și, de fapt, nu s-a luat încă o hotărâre definitivă uh, în Grecia. În această regiune există mai multe litigi în curs uh, pe care noi le uh, urmărim îndeaproape ne dorim să existe o producție națională de stat de electricitate ca să se garanteze uh, un preț abordabil pentru categoriile cele mai vulnerabile și pentru a acoperi nevoile industriei elene, însă respectând uh, buna funcționare a economiei din Grecia. În tot cazul, acum că avem un nou guvern, din cauza politicii fostului guvern a afirmat că vor respecta hm, aceeași ă, atitudine, ceea ce a dus la o intensificare a litigiilor și a luptelor, pe când Comisia Europeană, de fapt, ă, încurajează actualul guvern ă, să facă exact acest lucru, să hm, procedeze precum guvernul precedent. Din toate aceste motive, considerăm că petiția nu trebuie să fie închisă și trebuie să urmărim situația de la fața locului. Vă mulțumesc. Domnul Agio Saliva. În numele socialiștilor, noi considerăm că situația de criză nu este clară și, prin urmare, sunt necesare um, informații suplimentare, este necesară o analiză suplimentară. Credem că este o chestiune extrem de politică, pentru că vorbim de privatizare forțată și, prin urmare, noi considerăm că ea trebuie lăsată deschisă. Mulțumesc, domnule Aghias. Nu știu dacă vrea cineva să intervină privind uh, să ne prezinte opinia verzilor. Avem și noi ceva uh, îndoiel cu privire la această licitație, pentru că în uh, răspunsul dumneavoastră Comisia spune că va exista o abordare uh, echitabilă pe baza pieței. Însă, Opinia petiționarului, care pare rezonabilă, este că vânzarea celor două unități de lignit sunt, este evaluată sub valoarea pieței, practic. Ce înseamnă un preț corect pe, bazat pe piață într-o asemenea societate, când în Grecia există doar două unități de lignit? Aceasta a fost uh, intervenția mea personală cu o întrebare retorică. pentru a înțelege sau a vă spune că îndoiel cu privire la caracterul uh, corect și bazat pe piață al ofertei. Domnul Armanitis. Vă mulțumesc. Eu uh, reprezint formațiunea GUE NGL și sunt uh, de acord cu evaluarea dumneavoastră, doamnă președintă. Suntem de acord cu opiniile dumneavoastră și cu ale socialiștilor și aș vrea să mai adaug uh, că colegul meu, domnul Alavanos, a deschis uh, un subiect foarte important. Vorbim de mii de locuri de muncă pentru societatea locală. 5.000 de oameni, iată. Și ei lucrează și ar trebui avuți în vedere și ei și familiile lor. Petiția să rămână deschisă și să meargă și la Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, spune doamna președintă. Cred că decizia poate fi aceea de a lăsa petiția deschisă, solicitând Comisiei să ne țină la curent cu privire la rezultatul noii proceduri de licitație care s-a lansat uh, în martie anul trecut, dar apoi a fost amânată din cauza alegerilor, deci se reia procedura practic. Și atunci păstrăm petiția descrisă și solicităm comisiei o actualizare. S-a propus și trimiterea uh, petiției către Comisia pentru Ocupare. Susținem această propunere? Pentru informare. În regulă. Așa facem. From the EPP? Ok, thank you. Let Atunci analizăm în continuare această petiție și sperăm să ajungem la o soluție mai bună. Next item, it is point 5. Urmează punctul 5, punctele 4. 4 și 5 și avem trei petiții. Petiția 620 din 2018 a te, domnului TK din Grecia cu 43 de semnături privind protecția mediului în, cadrul, în cazul zonei de minerit Halkidiki din Grecia. Deci vorbim uh, tot de minerit, dar din perspectiva de mediu. De asemenea, petiția 917 din 2013 a lui Sotirios Adamopoulos, tot de cetățenie greacă, privind mineritul aurifer în Scouries, Halkidiki și poluarea uh, mediului înconjurător rezultată de aici și, de asemenea, petiția numărul 1 din 2016 a lui Ismael Antonio López Pérez, spaniol, uh, în numele Asociației uh, de Mediu Independente, Petondolovo, privind despădurirea cauzată de mina Scouries din Halkidiki, Grecia. Așadar, pentru a evita orice confuzie, cei trei cele trei petiții se referă la același proiect al companiei Hellas Gold, filiala greacă a Eldorado Gold din Canada, care operează în patru locații diferite din regiunea Halkidiki. Din câte înțeleg eu, avem trei vorbitori 2, care reprezintă prima petiție. Aveți 5 minute împreună și 5 minute pentru al, a, reprezentantul celei de-a doua pete, petiții. Aveți împreună 5 minute. Cine va vorbi? Înțeleg că avem 5 minute cuvântul și voi încerca să fiu cât mai succint în prezentarea a ceea ce am scris. Aș dori să vă spun următoarele. Legislația națională a țării mele nu reprezintă directiva 92/43 privind protecția plantelor și animalelor și a naturii de pe teritoriul național. Iar plantele care ar putea influența ariile Natura 2000, conform articolului 6 uh, din uh, directiva pentru protecția acestor uh, regiuni Natura 2000, acestor arii protejate. Care este concluzia acestei directive? Un plan nu este aprobat dacă autoritățile nu sunt sigure că el nu va avea uh, efecte negative asupra uh, ariei. Articolul 6, aliniatul 3, vorbește despre evaluarea consecințelor ecologice ale unui plan și asta se aplică fiecărui plan și atât planelor planurilor care ar putea să influențeze zona indirect și împreună cu alte planuri de dezvoltare, nu ele independent neapărat. Această directivă se referă la proiecte care au uh, consecințe foarte grave pentru o anumită regiune. Cum este aplicată această directivă în Grecia, în legislația națională? Articolul 6, aliniatul 3 din directivă a fost integrat corect potrivit uh, avocaților noștri printr-o decizie ministerială completat de legea 4014 din 2011, însă rezultatul final nu a fost conform așteptărilor în ciuda legislației uh, care trebuia să clarifice punctele, ea, de fapt, complica lucrurile și mai mult. Legiuitorul nu recunoaște procedura articolului 6, alinatele 3 și 4, ca fiind specială și separată legată de alte două directive, cea pentru evaluarea consecințelor de mediu și directiva privind evaluarea consecințelor asupra mediului înconjurător. Însă, Curtea Europeană de Justiție a uh, decis că această procedură stabilită de articol este separată de cealaltă directivă. Este o procedură specială, diferită de cea care se referă la consecințele asupra mediului înconjurător și de cea care se referă la evaluarea strategică. Uh, legislația uh, grecească într-un articol spune că sunt necesare valori speciale pentru planurile de dezvoltare um, care afectează genul acesta de arii. Un proiect de o categorie poate fi inclus în evaluarea de mediu. În alte cazuri, e necesară o evaluare de mediu separată. Iar legislația nu a pus în aplicare corect articolul 6 aliniatul 3 din directiva 9243, astfel cum a fost ea interpretată de Curtea Europeană de Justiție. potrivit avocaților noștri, potrivit unor avocați, această abordare încalcă dispozițiile directivei menționate anterior. Și mai e o problemă. Articolul 11 din legea 4014, legea uh, grecească, merge împotriva articolului 6 alineatul 3 din directiva 9243. Curtea Europeană de Justiție a decis că orice proiect, indiferent de dimensiunea sa, trebuie să fie supus aceleiași proceduri indiferent de amploarea sa, după cum spuneam. În sfârșit, trebuie să mai spun că în Grecia nu s-a creat o autoritate de mediu independentă de autoritatea care emite licențele, autorizațiile, o autoritate care să facă evaluările necesare. Vă mulțumesc și sper că o să mai îmi dați cuvântul și mai târziu. Vom prezenta documente ce conțin mult mai multe detalii decât cele pe care le-am putut aminti în 5 uh, minute. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru că ați respectat uh, timpul. Este foarte scurt, e adevărat. Domnul Satirios Adamopoulos, acum 5 minute. Vă mulțumesc. Stimată doamnă președintă, distinși eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați primit astăzi la această reuniune a Comisiei pentru Petiții. Motivul pentru care problema de la Scuries a fost recunoscută dincolo de granițele Greciei este uh, acela că nicio chestiune de mediu nu rămâne o problemă locală. Scuries ne amintește că lupta pentru o planetă mai verde și mai curată este lupta pentru viață, pentru umanitate. Este, practic, o luptă justă. Mediul reprezintă uh, acel domeniu de guvernanță globală unde niciun stat, nicio organizație sau niciun individ nu este prea mic pentru a face o diferență și niciun stat, organizație sau individ nu sunt prea mari pentru a rămâne neafectate. Mediul înconjurător ne leagă pe toți într-o relație dinamică fără precedent a interconectării și interdependenței. Incendiile recente din Brazilia și din Australia, nivelul tot mai mare al mării, despădurirea, mineritul, suprapescuitul, deșeurile și gestionarea deșeurilor toxice, precum și multele, multe altele, sunt o moștenire pe care nu trebuie să o uh, transmitem generației următoare. Scories nu este uh, blestemul uh, doar al halchidichiului, ci al Greciei în numele creșterii economice și a dezvoltării care au fost prioritizate înaintea dezvoltării durabile, înaintea vieții. Scories este, se referă în primul rând la ceva și mai neplăcut. Adevărul neplăcut, adevărul egoismului de stat și al lipsei transparenței instituții politice um, care sunt în decădere, parlamente și guverne, la mila elitelor economice interne și internaționale, uh, vânzarea uh, bunăstării publice, demoralizarea comunităților locale, periclitarea drepturilor și a libertăților umane, poluarea și uh, crearea unui pericol realist și iminent împotriva, pentru habitatele nat- culturale, biodiversitate, pentru fauna și floră și pentru viața umană în general. Impactul activității miniere într-o zonă deja predispusă la um, cu tremure ar duce la pierderea 4130 de acri de pădure și doar praful ar ajunge la valori de 3116 tone pe ore. 480 de metri cubi de apă ar fi uh, pompați pe oră cu consecințe dezastroase pentru apa freatică. Uh, aceasta uh, uh, reducându-se cu 600 de metri. Apa de suprafață și freatică ar, va fi contaminată de acid sulfuric și metale grele, care sunt atât toxice și, cât și otrăvitoare, chiar și la concentrații mici. Cum să nu punem la îndoială impactul intervenției umane asupra, uh, și intruzia intervenției umane asupra mediului natural? Cum putem refuza, direct sau indirect, comunității locale din Halkidiki și societății civice emancipate dreptul de a-și lua la întrebări propriul guvern? În urma audierii acestei petiții, 917, acum trei ani, municipalitatea Aristotelis și-a transmis propriul aviz. Se sublinează acolo că activitatea de minerit afectează principiul durabilității pentru că nu oferă protecție egală și echitabilă mediului, comunității și economiei. Din păcate, nu s-a primit un răspuns din partea Ministerului Grec pentru protecția mediului și de la Ministerul Sănătății. Stimați membri ai Parlamentului European și ai acestei comisii, prezența mea astăzi aici este o rugăminte, o rugăminte uh, să denunțați catastrofa um, ecologică din Halkidiki. O rugăminte să țineți această petiție descrisă, pentru că directivele 9243 și 147 din 2009 sunt încălcate și să solicitați un aviz al guvernului grec vis-a-vis -vis de respectivele încălcări și de studiile de impact asupra mediului inadecvate. O rugăminte totodată ca în regiune să vină o delegație independentă care să vadă devastarea ecologică, dar și diviziunea socială pe care aceasta a produs-o. În încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă las cu cuvintele Ierisos, Ierisos, un articol publicat de ziarul francez Libération în aprilie 2013. Την ιστορία αυτών των ανθρώπων istoria acestui sat, acest, istoria acestor oameni. Au ales o poziție mândră. Au hotărât să fie utili, ca exemplu, pentru toate femeile, pentru toți bărbații care au ambiția să se confrunte cu comportamentul tot mai barbar al piețelor. Vă mulțumim, domnule Adamopoulos. Și acum Vom asculta evaluarea comisiei. Domnul Ianis Cuniniotis. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu interes observațiile și argumentele petiționarului, căruia îi mulțumim. Notez totodată că așteptăm uh, comentarii suplimentare în scris. Așadar, uh, o să vedem uh, care sunt și acestea. Împărtășim și noi îngrijorarea petiționarului. Într-adevăr, natura însăși a proiectului poate provoca impact semnificativ asupra mediului și de aceea trebuie să ne asigurăm că acest proiect este pus în practică și studiat în mod corespunzător. Însăși natura acestui proiect, deci potențialul său impact asupra mediului, este cauza pentru care au existat atât de multe recursuri în anulare pe lângă Consiliul de Stat uh, grec. Au fost mai multe uh, chestiuni uh, care au primit sentință, unele sunt încă pe rol, nu știm o dată finală pentru sentință, însă trebuie să notez că din 2013 încoace, într-o primă instanță, Consiliul de Stat a decis că procedura astfel uh, cum este descrisă în directiva privind habitatele și directiva privind impactul asupra mediului, a fost respectată și deci proiectul a fost studiat în mod corespunzător. Evident, în momentul consultării publicului au existat foarte multe perspective diferite, studii care au adus în fața anumite probleme, altele care au concluzionat că nu va exista niciun impact. Evident, este un proiect sensibil și este evident să fie mai multe uh, perspective asupra lui. Cu toate acestea însă vreau să menționez că în momentul uh, acestui decret s-a analizat un prim studiu de impact în care uh, autoritățile au spus că proiectul va fi localizat va avea impact doar asupra 0,004% uh, din siturile Natura 2000 și că impactul asupra unei specii neprioritare de habitat ar fi și mai puțin uh, importantă, 0,009%. De aceea s-a concluzionat că impactul asupra mediului și a siturilor Natura 2000 ar fi minim. Evident, aici e loc de dezbatere, dar aceasta a fost decizia Consiliului Elenic de Stat. De asemenea, a mai existat o decizie mai recentă de săptămâna trecută a aceluiași Consiliu de Stat care a anulat o decizie ministerială concluzionând că proiectul în cauză poate să continue. După cum v-am spus deja, sunt și alte cazuri în desfășurare. O să vedem ce va decide uh, judecătorul suprem uh, grec. Comisia va monitoriza în continuare situația. După cum spuneam, este un proiect semnificativ care poate avea un impact foarte mare dacă nu este uh, pus în practică în mod corect, dar totodată trebuie să respectăm deciziile judecătorului național și a judecătorului suprem în acest caz. Vă mulțumesc! Mersi, uh... Mulțumesc! Cu aceasta deschidem dezbaterea între membri. Doamna Hocan uh, a solicitat mai întâi cuvântul. Uh, Sunt într-adevăr surprinsă. Sună ca și cum uh, Comisia ar încerca să fie foarte rezistentă, pentru că mineritul este o chestiune cu privire la care știm că dacă o aprofundăm, ne vom confrunta cu foarte multe probleme mai ales uh, mineritul aurifer. Și ne mai confruntăm cu subiecte de acest gen și lucrurile se tergiversează și am impresia că totul merge prost și acționăm în acest fel și uh, adesea deplângem tragedia post-mortem, adică reacționăm după ce totul a fost distrus. Și cred că ar trebui să acționăm mult mai uh, repede și mult mai mult. Trebuie să ne asigurăm că legislația europeană este respectată și că legislația de mediu care este în permanență periclitată, este implementată. De aceea aș dori ca Comisia să fie ceva mai fermă. Am avut de asemenea senzația că convenția nu a fost respectată și că grupurile, respectiv petiționarii, nu au avut acces la documente. and also Convenția de la Arhus, dacă aceasta nu a fost uh, respectată, atunci vă întreb, uh, stimați reprezentanții Comisiei, dacă sunteți mulțumiți, dacă puteți să spuneți că s-a făcut un studiu de impact cu adevărat și da, dacă s-a ajuns la concluziile corecte, pentru că știm într-adevăr cum este, dar nu știm, urmărim, monitorizăm, dar totuși nu o facem, e bine, este aceasta o strategie de a uh, dezvolta respect față de legislația europeană cu o astfel de poziție, pentru că știm că mineritul uh, aurifer uh, pune probleme, este toxic, știm că și în Bulgaria sunt astfel de probleme și pur și simplu suntem lăsați fără niciun fel de putere. Dacă renunțăm la toate instrumentele prin care putem să răspundem cetățenilor într-un mod rezonabil, uh, atunci asta facem. Așadar, dacă chiar credeți că legislația europeană a fost respectată aici, E bine, asta aș vrea să știu de la dumneavoastră, pentru că legislația europeană este cea care prevalează în, această, în acest subiect. Președinte, mulțumesc. Domnul Vințe, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cred că mineritul aurifer poate avea consecințe uriașe asupra mediului. Și în România, în țara mea natală, în 2010 s-a întâmplat un dezastru, a fost vorba despre cianide și, uh, și Ungaria și România au fost uh, afectate. Parlamentul European a adoptat o rezoluție ulterior, iar Comisia Europeană a promis atunci că va face lumină în ceea ce privește această chestiune cu mina respectivă și că va uh, vedea prin ce procedură se mai poate exploata aurul acolo. Pentru că, de fapt, nu există metode, nu există proceduri de exploatare a aurului care să nu contamineze mediul. Pentru că produsele cu care se lucrează sunt toxice și tot peisajul, întreaga natură este pur și simplu distrusă prin acțiunea acestora. Imaginile pe care le-am văzut ale naturii, ale peisajelor uh, devastate, peisaje care arătau ca un peisaj uh, selenar, e bine și noi cunoaștem toate aceste imagini. Este vorba despre o zonă care este clasificată Natura 2000 și trebuie să ținem cont de acest lucru. Bineînțeles că și companiile au uh, un interes aici ele trebuie să fie interesate să lucreze eficient, însă trebuie să creăm un echilibru și pentru a face acest lucru trebuie să ținem cont și de mediu, cât și de interesele economice. Mediul și oamenii, oamenii care vor trăi aici, sunt foarte importanți pentru că se pune viața oamenilor în pericol al celor care trăiesc în zonă. Și dacă ar trebui să decidem, este cât se poate declar că noi dorim minimizarea riscurilor. Asupra acestui lucru trebuie să ne concentrăm. Iar Comisia Europeană ar trebui să acționeze ceva mai hotărât în această privință. Comisia Europeană trebuie să protejeze interesele europene în domeniul mediului. De aceea suntem de acord ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum Domnul Arvinitis. Σας ευχαριστώ. Όταν είχε έρθει η κυρία Σκα Κέλλερ. Mulțumesc. Când a venit doamna Sca Keller și uh, a discutat despre acest subiect, ea a spus lucrurilor pe nume. Uh, cei care au văzut această zonă au avut aceeași senzație și eu am fost la fața locului și înainte am fost jurnalist, m-a preocupat acest subiect și trebuie să spun că este o catastrofă de dimensiuni uriașe, o catastrofă de mediu care afectează oamenii, cultura, tradiția, absolut tot. Care este valoarea vieții? Cât? Care este prețul vieții? Cum măsurăm acest lucru în aur? Trebuie să vă spun un lucru dezastrul. În ceea ce privește apa freatică și apa mării, apa uh, din uh, sate, e bine, asta nu poate fi compensată cu 5-600 de locuri de muncă. Vorbim aici de consecințe îngrozitoare, iar munca care se oferă în compensare nu este suficientă. Doresc să le spun uh, colegilor uh, și colegului de la PPS să fiu de acord cu aceștia, pentru că da, există o perspectivă optimistă, însă eu cred că această petiție a fost acceptată ca petiție pe bună dreptate. Nimeni nu se îndoiește de acest lucru. Există responsabilități politice în ceea ce privește investițiile, dar și în ceea ce privește amânarea pe care a tot uh, făcut-o fostul guvern. Și nu se poate să închidem ochii în fața consecințelor asupra mediului cei care vor să facă acest lucru ar face bine să facă o vizită la fața locului. Eu cred că petiția trebuie păstrată deschisă și trebuie să monitorizăm situația. Cei care uh, vor să meargă mai departe cu proiectul, ar trebui să meargă la fața locului să vadă cum stau lucrurile și să vedem dacă este vorba despre ceea ce numim noi la nivel european politică de mediu, mai ales că trăi, trecem acum printr-o criză ecologică. Cred că Uniunea Europeană și Comisia Envi vor juca în acest context un rol important. Și indiferent ce se va întâmpla în Halkidiki, în scurile doamna președinte, mâine se va întâmpla în altă parte, poate în Bulgaria sau în altă țară. Și cred că trebuie să fi acționat deja de ieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Nicolau Alavanas. Ipotesi exorexis χρυσού στις κουριές γενικότερα exploatările de aur și monopolul în acest domeniu, acesta nu este pentru prima dată subiect uh, la noi, la petiții. Rezervele de aur au fost a... Uh, și exploatarea acestora a fost adoptată de un alt guvern, dar actualul guvern uh, colaborează acum cu companiile industriale și se dorește închiderea a tot ceea ce a fost lăsat deschis. Au fost mobilizați oameni, au fost diverse organizații și asociații din domeniu care au fost mobilizate și de asemenea au existat uh, la Parlamentul Elen tot felul de intervenții pentru ca lucrurile să înainteze. Comisia Europeană care se prezintă ca apărător al mediului, aceasta nu face nimic uh, prin poziționarea sa decât să uh, fie uh, cofăptuitor la o încălcare a legislației împotriva mediului. Acest lucru este evident din documentele care au fost înaintate și din cele spuse de petiționari. Este vorba despre o afectare a sănătății celor care trăiesc în aceste zone și există și instituții universitare care spun cât se poate declar că se poate ajunge la consecințe irreversibile în toate domeniile această companie, el Nicos Hristos, care susține că sprijină comunitatea de la fața locului, nu face de fapt acest lucru pentru că oamenii uh, lucrează la salarii foarte mici în condiții îngrozitoare și s-au întâmplat și multe accidente de muncă. De asemenea, există contracte flexibile de muncă care le sunt oferite. Așa lucrează compania de acolo. Iar Consiliul de Stat a fost de acord cu toate aceste lucruri, dar este ascunsă, este mușamalizată o temă importantă. Sistemul adesea decide în favoarea monopolurilor și uh, le acceptă condițiile acestora, mai ales dacă este vorba despre interese importante. Vorbim de 160 de milioane de tone de aur, iar uh, Banca Centrală Elenă uh, are doar 148 de tone de aur. Deci există decizii în acest context care contribuie la legalizarea altor decizii pe care le-a luat guvernul. Și înscuriles ar însemna ca două unități să fie închise și să fie periclitate anumite locuri de muncă. Deci există consecințe care uh, provin din această zonă a exploatării aurifere. De asemenea, râurile au fost contaminate cu deșeuri uh, toxice, cu deșeuri periculoase. Au fost poluate și atât apa de la suprafață cât și cea uh, freatică au fost contaminate. Sunt deșeuri periculoase care ajung în uh, depozitele de deșeuri uscate și care se transformă într-o bombă cu ceas într-o zonă seismică importantă. Probabil că așteptăm să se întâmple un accident important, pentru că și acesta ar afecta viața cetățenilor în mod uh, irreversibil. Consecințele există în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor. Aceste deșeuri împovărează toate aceste domenii, iar oamenii au lucrurile în serios. Iar noi, în calitate de partid, am organizat deja conferințe pe acest subiect. Investiția în Scuriles uh, a fost Uh, catastrofală pentru mediu și s-a uh, poziționat împotriva oamenilor, de fapt. Pentru că dacă agricultura ar fi organizată central, dacă nu ar fi vorba numai despre câștigul privat și dacă ar fi folosite tehnologiile corecte și s-ar ține cont de comunitățile locale, lucrurile ar sta altfel. Există aici o colaborare între guvern și companii și cred că petiția trebuie să rămână deschisă și să se țină cont și de noile informații pe care le vom uh, înainta și de noi factori. Și așa să rămână lucrurile. Mulțumesc, domnule Nicolau. Domnul Aghesalida. În primul rând, aș dori să le mulțumesc petiționarilor pentru faptul că au venit și că și-au prezentat petițiile. Sunt de acord cu ei atunci când spun că atunci când am discutat uh, despre subiecte ecologice, defrișări, contaminarea uh, anumitor terenuri, incendiile, uh, așa cum am văzut că s-a întâmplat în Halkidiki, Iscuriles, într-adevăr aceasta nu este o problemă strict elenă, ci ea depășește granițele naționale. Deci este o problemă europeană. De aceea trebuie să lăsăm deschisă această petiție, trebuie să facem mai multă presiune, să transmitem uh, o scrisoare guvernului elen, reprezentanței elene, astfel încât să ne ofere mai multe detalii și de asemenea uh, doresc ca această petiție să fie transmisă și către Envi pentru a obține mai multe informații și ea să rămână deschisă și să facem în continuare presiune, să punem presiune asupra guvernului elen. Mulțumesc! Doresc să spun și eu câteva cuvinte. Comisia se bazează pe cazuri care sunt pendinte la Curtea din Grecia și trebuie să ținem cont de calendarul uh, din 2019 al Comisiei. Este vorba despre administrarea uh, un, gestionarea unor cazuri administrative care au durat 500, uh, respectiv 700 de zile, altul 1000 de zile. Atâtea zile s-au aflat în instanță aceste speță. Deci, ne așteptăm uh, la o perioadă de până la șase ani a duratei proceselor în instanță. Așadar, nu avem timp uh, suficient să așteptăm șase ani să se rezolve o astfel de speță. Cazurile trebuie rezolvate într-un orizont de timp rezonabil. Asta spune Carta Drepturilor Fundamentale. Așadar, și eu cred că Comisia și Uniunea Europeană, per total, nu se poate distanța de această problemă. Bun. Concluzia cu privire la această... Ă, ofer acum două minute ă, petiționarilor pentru a trage concluziile. Vă rog, deci mai aveți două minute la dispoziție pentru a încheia. Vă mulțumesc, ă, doamnă președinte. Știm că astfel de subiecte nu sunt tratate suficient de bine de instanțele naționale. Petiția noastră dorește ca legislația națională să fie respectată, dar aceasta nu uh, o urmează pe cea europeană întru totul. Iar instanța din Grecia respectă legislația uh, elenă, nu pe cea europeană. Un alt motiv este faptul că Consiliul de Stat, în ceea ce privește multe subiecte care se referă la astfel de activități, reacționează foarte târziu și dă aceste sentințe foarte greu. Acesta este motivul pentru care noi am înaintat petiția noastră la Comisia PETI. Cunoaștem care sunt competențele de la nivel național și de la nivel european al instanțelor, precum și competențele comisiilor din Parlamentul European. Eu, în calitate de reprezentant al tuturor celor care au semnat această petiție, vreau să vă rog ca petiția aceasta să rămână în continuare deschisă. Și Comisia dumneavoastră, precum și Envi, să mai analizeze petiția noastră și această chestiune. Ar trebui să se uh, formeze un grup de anchetă care să vină la fața locului, să discute cu oamenii de acolo, oameni care de 15-20 de ani uh, se preocupă de această problemă. Este vorba despre uh, această exploatare auriferă din Halkidiki. Și mulțumesc uh, aveți uh, încă 10 secunde în plus din partea mea, pentru că am vorbit cu 10 secunde mai puțin. Domnule Adamopoulos, vă rog, concluziile dumneavoastră. Aveți și dumneavoastră două minute la dispoziție. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu îmi voi folosi cele două minute în întregime, dar doresc să le mulțumesc tuturor pentru faptul că sprijină această petiție care a fost înaintată astăzi. Sunt uh, foarte mulțumită faptul că există un acord uh, aproape unilateral între partide cu privire la acest subiect și vreau să închei intervenția mea de astăzi citând un raport al Universității din Salonic, care a descris impactul activității de exploatare minieră din regiune ca fiind unul semnificativ, permanent și irreversibil. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Cu aceasta putem să încheiem. Avem, uh, cred că, o părere unanimă în această privință. Nu. Nu îmi place faptul că comisia se ascunde în spatele uh, soluțiilor de la nivel local. Va trebui să își continue activitatea. Iar propunerea noastră, ținând cont de proces și de impactul său asupra mediului. Ar trebui să investigăm în continuare și rugăm Comisia să investigheze în continuare, ținând cont de informațiile care au venit în plus și să revină cu privire la plângerile referitoare la acest proiect. Directiva 42 din 1991, care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 Cred că grupurile nu au putut să aibă acces la documentele relevante în ceea ce privește convenția de la Arhus. Dacă nu le-au solicitat, este altceva, însă, din câte am înțeles, nu uh, li s-a acordat accesul și aceasta reprezintă o încălcare a legislației. Bun, deci uh, directiva privind uh, strategia asupra mediului și Convenția Arhus, la care s-a făcut referire, vă rog să investigați cu privire la această situație. Comisia așadar se anotă de această decizie, o decizie unanimă a comisiei noastre. Este foarte bine că Dolores, președinta noastră, a sosit, ni s-a alăturat, așadar îi voi preda ștafeta la conducerea acestei ședințe. Hello, good afternoon. I'm sorry for my late, but... Bună ziua, îmi cer scuze că am întârziat. În Spania sunt furtuni și din această cauză și zborul meu a întârziat. Vă propun să continuăm cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Voi vorbi în spaniolă. Am ajuns la petiția 668-2018 E vorba despre o petiție depusă de o persoană de naționalitate bulgară. Deci, cum spuneam, o petiție depusă de o persoană de naționalitate bulgară. Cred că petiționarul nu este prezent, dar o să dăm cuvântul comisiei, mai precis departamentului NR, domnului Pierre Loaec. Thank you, Chair. Thank you for, for the opportunity to, to respond to... Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să răspundem la această comisie, la această petiție în numele comisiei, știind că petiționarii nu sunt uh, prezenți, vă fac un rezumat. Petiționarul spune că Bulgaria nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul legislației uh, europene pentru că a introdus noi Uh, prețuri în cadrul noii scheme și a pus capăt uh, schemei pentru uh, resursele de energie regenerabilă. Petiționarul consideră că atunci când un stat membru pune la punct o nouă schemă, ar trebui să se asigure că acestea sunt stabile și uh, uh, predictibile și vizibile pentru investitori, astfel încât uh, costul tranziției de la o schemă la alta să fie cât mai redus cu putință. Uh, Comisia a spus acest lucru de mai multe ori și faptul că în 2018 s-a adoptat o revizuire a directivei privind energiile regenerabile, s-a introdus atunci un nou articol care împiedică statele membre să modifice schemele existente dacă acest lucru presupune consecințe negative pentru uh, proiectele în curs de desfășurare. Deci acest articol era prevăzut în directiva uh, um, amendată din 2018. În ceea ce privește petiția, aceasta trebuie analizată din perspectiva fostei directive privind uh, energia regenerabilă și a versiunii revizuite din 2018. Trebuie să amintim două lucruri. Statele membre au obligația legală până în 2020 să includă în mixul energetic o anumită cotă parte de energii regenerabile, de până la 16%, și în al doilea rând au obligația de a fi adoptat măsuri care sunt concepute astfel încât să garanteze că până în 2020 uh, se parcurge o anumită traiectorie. Două lucruri trebuie înțelese. Statele membre nu au însă obligația de a avea scheme pentru energiile regenerabile. S-ar putea ca unul dintre instrumentele pe care le folosesc nu e musai o asemenea schemă. Concret, Bulgaria este peste traiectoria cu titlul informativ uh, inclus în această directivă. În 2017, Bulgaria era peste nivelul celor pentru 2020 deja. Așadar, Comisia ajunge la concluzia că nu există niciun fel de încălcare uh, din cauza modificării schemei, știind că nu exista obligație legală de a avea o asemenea schemă de sprijin din capul locului iar um, aceste măsuri care trebuie să fie concepute pentru a se atinge acest prag, ele nu se aplică în acest context știind că Bulgaria și așa uh, își deplinește obiectivele deja din 2017. Ultima remarcă, apropo de încălcarea uh, așteptărilor legitime, uh, dacă facem referire la jurisprudență, acest principiu nu poate să fie interpretat ca fiind unul de sine stătător, pentru că nu face parte din legislația europeană. Trebuie interpretat în colaborare cu legislația specifică, ceea ce în cazul de față ar fi uh, obligația de a avea o schemă de sprijin. Dar operatorii economici nu uh, pot să aibă așteptări legitime în oricare situație. Aceste ă, așteptări legitime sunt ă, acceptate doar dacă ă, statul nu și-a exercitat puterea discreționară pe care o oferă legislația, dar în cazul de față nu. Așa se întâmplă. Mulțumesc. Acum au cuvântul deputații din partea grupului PPE, domnului Vicec. Благодаря, Уважаеми колеги, бих искал да взема... Mulțumesc! Dați-mi voie să vorbesc foarte pe scurt despre acest subiect. Nu pot să fiu de acord cu petiționarii în sensul că punând capăt acestei schime de sprijin pentru energiile generabile, Bulgaria nu și-ar fi îndeplinit angajamentele care decurg din legislația europeană. Potrivit directivei din 2009, statele membre și-au luat angajamentul de a fixa obiective de um, cu privire la energia regenerabilă de atins până în 2020, astfel încât o cotă parte de energie din surse regenerabile să fie incluse în mixul energetic. Ori, în Bulgaria, aceste obiective au fost atinse și chiar depășite. Dar în niciun caz, statele nu sunt obligate să implementeze scheme de sprijin. Potrivit directivei, schemele de sprijin sunt doar unul dintre instrumentele pe care statele membre pot să le aleagă pentru a-și atinge obiectivele naționale obligatorii. Respectiv, aceste obiective uh, legate de um, prezența de regenerabile în misul energetic. În ceea ce privește uh, situația din anul 2017, așa cum a spus și Comisia, Bulgaria deja depășea unul dintre indicatori, așa um, cum ați înțeles, deci în 2017, deși ar fi trebuit atins în 2020. Noi am ajuns practic la 18,7%, ceea ce este peste obiectivul indicativ pentru perioada 2015-2016, care era de 12,4% și este chiar și peste obiectivul național um, fixat pentru 2020, care era de 16%. În plus, acum există o adecvare a schemei de stimulare disponibilă potrivit liniilor de orientare europene în domeniul energiei uh, cu privire la piețele de energie regenerabilă. Deci uh, nu există niciun fel de încălcare a directivei 2009-28 și Comisia Europeană a ajuns oricum la aceeași concluzie în răspunsul pe care l-a dat Parlamentului European pe 29 martie. Atât în articolul 3 alineatul 2 din directiva 2009-28, căci în spusul Comisiei se spune că statele membre trebuie să se asigure că cota parte de energie regenerabilă este egală sau mai mare decât obiectul indicativ din directivă. Bulgaria și-a îndeplinit această obligație și de aceea consider că petiția este nejustificată și cer să fie închisă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aucăn are acum cuvântul. E absurd ce se întâmplă aici. Tocmai au avut loc alegeri, s-a vorbit atât de mult despre climă. Și anul acesta, nu știu ce auzim acum, este că Bulgaria spune da am avut uh, acest uh, obiectiv atât de uh, modest, de 18%, acum a depășit ce ne fixasem înainte. Dar ar trebui să vedeți însă cum subvenționați celelalte surse de energie, chiar dacă nu face parte acest subiect din petiție. Dar de câte știu eu, situația este dramatică uh, pentru cărbune, pentru energia nucleară, pentru că sunt subvenționate de stat. Și acum spuneți că nu, trebuie să găsiți o altă cale. Dar cred că ceea ce spune colegul meu e că ar trebui găsite alte căi. Ce alte căi există pentru a garanta investițiile? pentru că atunci când ai investit în aceste resurse și nu ai niciun fel de plasă de siguranță, din acest motiv facem legislație în acest uh, parlament, ca să creăm un climat de siguranță pentru întreprinderi, pentru că atunci când fac investiții, ei să știe că nu ne schimbăm dintr-o dată obiectivele. Și obiectivul final este mai important decât ce aud eu aici în ultimii ani și mă bucur pentru acest lucru. Dumneavoastră spuneți, da, am ajuns la acest 80%, am depășit obiectivul pentru 2020, suntem în 2020 și că nu trebuie să mai facem nimic special ca să avansăm și mai mult, dar riscați să regresați. Și mă adresez acum comisiei. Da, foarte bine. Ă, țara și-a atins obiectivele, dar ce face? Anul acesta se oprește, nu mai face nimic pentru că nu mai are nevoie să mai facă nimic suplimentar mai bine i-ați ajuta ca să-și continue uh, eforturile pentru a atinge obiectivele fixate în Green Deal. Mulțumesc. Thank you. Uh, Ms. Danoka. Mulțumesc, doamna Zdanov. Uh, I also have a proper experience. Mă inspir din propria noastră experiență din Letonia și trebuie să recunosc că a izbucnit un mare scandal din cauza acestor scheme Uh, faptul că se garantau anumite prețuri unităților mici de producție de electricitate și s-a ajuns la un adevărat dezastru financiar și uh, opinia publică privind politica ecologică a devenit uh, de-a dreptul neprietenoasă Știm că este o chestiune de subsidiaritate, dar Comisia ar trebui să controleze exact uh, cum se desfășoară aceste programe naționale. A stabili obiective la nivel național nu este suficient. Dacă aceste scheme nu funcționează așa cum trebuie, uh, trebuie totuși să atragem atenția și tocmai asta a făcut și petiționarul. De aceea, eu Cred că trebuie să anchetăm mai mult și aș prefera să nu închidem această petiție. Thank you. Mulțumesc, domnul Salivas. Da, am să vorbesc în Bulgaria. Am să vorbesc în... În ceea ce privește această petiție din um, Bulgaria um, și investițiile pe care le-au făcut cetățenii bulgari, și știind și care este agenda Uniunii Europene, mai ales faptul că acum uh, noul pact ecologic rămâne atât de important, sper că această petiție să rămână deschisă și ar fi bine să cerem mai multe informații despre uh, situația la fața locului. Vă mulțumesc! După ce am ascultat uh, ce a avut de spus uh, comisia și după ce am ascultat și pe membrii acestei comisii și, și după ce l-am ascultat și pe petiționar, bineînțeles, cred că această petiție ar merita să rămână deschisă. Cred că toată lumea, cu excepția domnului Radev, a cerut ca această petiție să rămână deschisă, dar n-ați propus nimic în plus față de uh, faptul că această petiție să rămână deschisă. Dacă nu aveți nimic împotrivă, să cerem părerea Comisiei ITRE. Foarte bine. Acest punct de pe ordinea de zi s-a încheiat și trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba despre petiția 838-2018 a domnului Klaus Sammer, naționalitate germană, în ceea ce privește echiparea uh, vehiculelor electrice pentru a uh, preleva energie din rețea. Uh, Petiționarul este prezent, eu eram bun venit, aveți 5 minute la dispoziție pentru prezentarea dumneavoastră, după care vom da cuvântul comisiei, după care deputaților și după aceea dumneavoastră veți primi încă două minute suplimentare ca să trageți concluziile. Deci, bine ați venit! Yeah. <coughs> Thank you, Mr. Chairwoman, for having me. Uh... Vă mulțumesc! Voi vorbi în german. Das Problem ist, ähm, ich möchte Sie Problema este că doresc să vă reamintesc de Fukushima și de Irak și de, uh, și de Japonia și de uh, ceea ce s-a întâmplat acolo. Mari uh, părți ale rețelelor au fost afectate și au fost afectate. Ce legătură are asta cu mașinile electrice? La vremea respectivă, industria japoneză s-a decis, deci industria auto, a decis să schimbe ștecherul bidirecțional și să îl uh, transforme într-un uh, ștecher bidirecțional, încărcare bidirecțională. În acest fel, automobilele, uh, în caz de catastrofă, sunt capabile ca printr-o anumită interfață să furnizeze curent unui imobil pentru un anumit interval de timp. Bineînțeles că în Europa nu avem problema tsunamiurilor, dar ceea ce avem Uh, este energia regenerabilă și anume foarte multă. Acesta este obiectivul Uniunii Europene, să promoveze energia regenerabilă. Dar energiile regenerabile uh, duc la instabilități în rețea. După cunoștințele mele și m-am documentat puțin, uh, costurile pentru stabilizarea acestor rețele, numai în Germania, uh, sunt de 1,8 miliarde de euro. Cel puțin acestea au fost în 2018. Pentru că autovehiculele să fie utile pentru rețea, trebuie să fie utilizată tehnologia V2G, Vehicle to Grid. Este vorba despre această încărcare bidirecțională. Asta înseamnă că uh, în uh, mașină nu se alimentează numai energie, ci la nevoie uh, energia neutilizată de aceasta poate să fie Uh, distribuită în rețea pentru ca aceasta să fie stabilizată. Bun, toate acestea sunt aspecte tehnice. Însă, japonezii uh, au uh, ales pentru standardul lor, pentru ștechere, să facă următorul lucru. Au uh, dorit să integreze această tehnologie în uh, autovehiculele lor, pentru că aceasta putea să contribuie și la stabilizarea rețelei. Dacă este să ne uităm la sistemul de încărcare european, combinat, acesta uh, nu este, cap- este capabil în acest moment să facă acest lucru. Deci nu există standarde sau norme în acest sens. Uh, știu că sunt încercări în această direcție, însă nu s-a avansat prea mult. Motiv pentru care în uh, Germania, în următorii 10 ani, se dorește ca pe piață să ajungă vreo 10 milioane de autovehicule electrice, Însă, dacă pornim de la premiza uh, că 20% dintre ele provin uh, de la producători asiatici, acestea ar putea să contribuie la stabilizarea rețelei. Însă, celelalte 80% nu vor putea face acest lucru dacă mașinile nu vor fi dotate cu această tehnologie. Deci dacă normativele europene nu vor prelua aceste aspecte. Deci aceste autovehicule vor putea circula pe străzi fără să contribuie însă în vreun fel la stabilizarea rețelei. Iar din punctul meu de vedere, acest lucru este absolut inacceptabil. Să nu reglementăm un asemenea domeniu și să eh, dezvoltăm un standard. M-am interesat la mari producători eh, auto din Germania și în presă care este părerea și mi s-a spus că se lucrează lucrează la acest lucru, însă atâta vreme când nu există o standardizare, acestea nu vor fi integrate în autovehicule și nu se poate ca lucrurile să eșueze din acest motiv. Politica trebuie să facă presiune asupra producătorilor ca această tehnologie să fie implementată. Acest lucru trebuie să se întâmple acum, nu peste 10 ani, când vor fi atât de multe vehicule pe piață. Și acum ajung la solicitarea mea. Vă rog să păstrați petiția aceasta deschisă, să nu o închideți și uh, să transmiteți această uh, petiție la uh, comisia competentă de resort pentru a obține un aviz. Pentru că vorbim aici de aspecte care vizează și industria privată. În Anglia, de exemplu, există distribuitori de energie care au primele proiecte V2G. Um, Aici există și o bibliografie uh, pe care am atașat-o la prezentarea mea. Există și publicații din Norvegia referitoare la integrarea automobilelor în rețea și standarde de reglementare. Însă, ideea este că pentru sistemul de încărcare european trebuie să existe această posibilitate a integrării încărcării bidirecționale în rețea. Asta depinde de decizia de la nivel politic și de asemenea de interesul industriei de a se preocupa de acest lucru. Și aceasta trebuie stimulată în acest sens. Aceste standarde trebuie dezvoltate mai departe, de aceea vă rog să păstrați această petiție deschisă și de asemenea ca aceasta să fie transmisă mai departe către ITRE pentru ca ITRE să vină cu un aviz. Cu aceasta mi-am încheiat intervenția. Now for the commission has... Acum, în numele comisiei, dăm cuvântul lui Sabin Crom. Vă mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul. Mulțumim și petiționarului pentru că ne-a explicat problema. Într-adevăr, electrificarea transportului rutier uh, joacă un rol foarte important în decarbonizarea lumii transportului, lucru care a fost subliniat și în pactul ecologic. În acest context, se așteaptă, în general, ca numărul de autovehicule electrice de pe drum să crească semnificativ în anii și deceniile următoare și aceste vehicule vor trebui integrate în mod eficient în sistemul de electricitate. Și aici apar unele provocări, dar ele vin însuțit în, și de o serie de um, oportunități totodată. Oportunitățile se referă și la uh, dispoziții de serviciile de stocare, care pot contribui la stabilizarea sistemului de electricitate și, prin urmare, stabilizarea și serviciile de stabilizare devin tot mai importante odată cu creșterea uh, cotei de energii regenerabile. Comisia cunoaște foarte bine problema uh, și aspectul uh, vehicle to grid, recunoaște foarte mu uh, mult rolul acestora în sistemul de electricitate și în eficientizarea acestuia. În septembrie 2018 s-a adoptat, de, colegiuitorii au adoptat adoptat un text în acest sens, stabilind un cadru pentru serviciile V2G în piața de electricitate. Se creează astfel o piață nu doar pentru nu doar uh, posibilitățile tehnice. După cum a menționat și petiționarul, vedem că serviciile V2G comerciale există deja în Europa, Uh, de exemplu, nuve în țările de jos care folosesc uh, mașini japoneze, mai ales Nissan. Vedem însă că nu există ceva ce poate fi instalat în vehicul după care acest vehicul electric să poată fi echipat uh, pentru servicii V2G. Se referă mai degrabă la comunicarea uh, vehiculului cu sistemul de electricitate la punctul de încărcare. Așadar, după cum am văzut în prezentare, există două sisteme concurente în prezent. Uh, sistemul din Japonia, capabil deja de încălcare bidirecțională, mai mulți producători uh, um, auto folosesc acest sistem și apoi mai este sistemul combinat de încărcare um, care ține mai degrabă de producătorii europeni și nord-americani și care trebuie susținut de toate punctele de încărcare standard din, din Europa. Este important așadar ca acest element să fie introdus în noua legislație, faptul că punctele publice de încărcare trebuie prevăzute cu acest sistem de încărcare. Prin urmare, dacă ar fi o solicitare obligatorie în prezent ar însemna o obligație pentru ca vehiculele electrice să devină compatibile cu uh, standardul japonez. Însă standardul predominant în Europa este standardul CCS deci, uh, vehiculele care folosesc sistemul japonez uh, nu vor putea să folosească sistemul de la noi. Și am uitat să menționez uh, ceva foarte important. Sistemul CCS nu poate face în prezent încărcare bidirecțională, dar standardul este dezvoltat în continuare. A existat deja comunicate de presă sau informări în presă care spune că serviciile Vehicle to Grid să se poată realiza în viitor, până în 2025 și la noi. Așadar, din punct de vedere legislativ, aș vrea să spun că în contextul revizuirii infrastructurii pentru combustibili uh, alternativ și a directivei asociate, Comisia va uh, analiza acest, uh, această solicitare încercând să identifice dacă există nevoi pentru reglementări, astfel încât să se îndepărteze barierele ce au rămas în fața serviciilor V2G. Colegul meu de la Mobilitate și Transport, care s-a ocupat de acest dosar, vă poate oferi informații suplimentare. În încheiere, noi considerăm că serviciile Vehicle to Grid vor deveni importante poate doar din 2030 încolo, când va exista pe drumuri o masă critică de vehicule electrice. Dorim totodată să subliniem că pentru integrarea eficientă a vehiculelor electrice trebuie avută în vedere și chestiunea încărcării inteligente. Asta înseamnă că vehiculul electric nu se încarcă direct în momentul conectării, și ciclul de încărcare poate ține seama și de evenimente sau circumstanțe externe, astfel încât uh, să se evite situații în care toată lumea își pune mașina la încărcat la ora 6 când ajunge acasă, rețeaua electrică să cadă. De aceea considerăm uh, elementul uh, încărcării inteligente ca fiind extrem de important. Mulțumim frumos! Are acum cuvântul domnul Tullius din partea comisiei. Mulțumesc. Eu nu am foarte multe de adăugat, de fapt. Un punct poate foarte important aici este că trebuie să înțelegem că în cazul încărcării inteligente și a sistemului Vehicle to Grid, inteligența întregului sistem vine de la încărcător și nu atât de mult de la vehicul. De aceea, mai ales acum, când ne gândim la uh, revizuirea directivei privind uh, uh, infrastructura de uh, combustibil alternativ, vom asigura dispozițiile necesare astfel încât încărcătoarele să fie cele care sunt inteligente și, prin încărcătoare, să reușim să gestionăm încărcarea și descărcarea vehiculului. Aici, aceasta este chestiunea fundamentală. Încărcătorul și apoi, după cum a explicat Zabine, sistemul de comunicare și sistemul de conectare la vehicul, sistemul de încărcare. Reiterez ceea ce a spus Zabine. Potrivit legislației europene, CCS este standardul care trebuie instalat și este deja instalat în, la toate punctele de încărcare faptul că acest standard a fost făcut obligatoriu în Europa a dus la faptul ca producătorii auto și cumpărătorii de vehicule să aibă certitudinea că sistemul este complet interoperabil și acest standard se va folosi în viitor. Deci CCS este o cerință legală în baza legislației comunitare. Este așadar un standard pe care trebuie să-l menținem pentru a ne asigura că această interoperabilitate rămâne în Europa. Acestea fiind spuse, evident, în următorii ani, uh, standardul pe care îl avem în Europa, care permite uh, vehiculelor să intre în rețea, va fi analizat în continuare și în uh, revizuirea legislației. În regulă, mulțumim frumos. Urmează intervențiile deputaților. Din partea uh, popularilor mi-a cerut cuvântul domnul Vințe. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, chestiunea este una foarte tehnică și cred că ultima explicație a reprezentantului Comisiei a fost foarte utilă și îi mulțumesc pentru asta. Înțelegem astfel mai bine întreaga problematică. Prin urmare, de fapt, avem un standard european privind vehiculele electrice și conectarea lor, dar trebuie să privim mai departe, peste câțiva ani și cred că ținta 2030 ar putea să fie puțin cam târzie dacă trebuie să regândim întreaga arhitectură, fiindcă pactul ecologic și ceea ce propune însăși Uniunea Europeană va accelera și mai mult utilizarea vehiculelor electrice în anii următori căci uh, cetățenii vor fi încurajați să folosească vehiculele electrice. Apoi, evident, este foarte important ca și industria să aibă certitudinea necesară cu privire la um, direcția în care trebuie să inoveze și să-și direcționeze cercetările, astfel încât tehnologia inteligentă să fie eficientă. Însă, este important să avem interconectare cu producători diferiți în Uniunea Europeană și din Japonia totodată, dar să ne gândim și la că în avantajul industriei noastre auto, ei ar trebui să poată produce vehicule care să aibă acces la piața globală. Prin urmare, uh, pentru că s-a uh, început o dezbatere privind încărcătoarele pentru telefoane inteligente, iată, standardizarea și reglementarea în acest domeniu sunt importante și pe, în cazul vehiculelor. Așadar, poate ar fi important să ținem subiectul deschis, fiindcă este unul foarte tehnic, nu este o abordare politică, după părerea mea. Însă, dat fiind impactul ecologic, putem deschide cu el multe uși și trebuie să ne asigurăm că încurajăm soluții inteligente și soluții eficiente pentru întreaga populație. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Sliva! În primul rând, mulțumim uh, petiționarului pentru prezentare, mulțumim și comisiei. Deși avem un standard european, trebuie să analizăm în continuare uh, opțiuni mai verzi și mai durabile. De aceea trebuie să menținem petiția descrisă și să o înaintăm către ITRE. Mulțumesc, doamna Aucă. Da, sunt perfect de acord cu cei doi antevorbitori. Vreau doar să mai spun că sunt puțin surprinsă că trebuie să facem uh, o lege aici, fiindcă ar trebui să fie în interesul industriei să progreseze aici. Uneori mă surprinde că trebuie să legiferăm ca să-i ajutăm cu inovarea. unele țări mai sunt încă în epoca motorinei și a benzinei, de parcă nu s-a întâmplat nimic cu schimbările climatice. Știm cu toții uh, care sunt aceste state, nu o să le menționez. Însă, da, petiția trebuie menținută uh, deschisă, trimisă comisiilor de resort, mai ales ITRE, și să vedem dacă sunt necesare mai multe legi și probabil că e nevoie să venim cu legi noi, ceea ce pe mine mă surprinde. Mulțumim! Acum uh, petiționarul, domnul Samar, are două minute să încheie. Vă mulțumim frumos! Thank you. Um, <clears throat> also, ich möchte kurz auf die Kommission. Vreau să mă refer pe scurt la ceea ce a răspuns Comisia. Planul Comisiei a fost uh, formulat, așteptăm 10 ani, apoi vom avea cele 8 milioane de automobile pe stradă, iar mie nu mi se pare rezonabil să procedăm așa. Uh, pe de altă parte, standardul CEADEMO nu este uh, cel european și nu doresc să se întâmple ca acest standard să devină unul european. Nu asta am vrut să spun, dar uh, Standardul demo, în principiu, în Europa nu ar funcționa, s-a spus, dar nu este așa, funcționează, pentru că este vândut cu anumite automobile care sunt încărcate și sunt conduse. Toate uh, platformele V2G care funcționează sunt uh, alimentate cu mașini uh, asiatice. Deci nu este o chestiune a stațiilor de încărcare, ci a tehnicii vehiculelor. Vehiculul uh, trebuie uh, dotat ca cele asiatice, astfel încât atunci când ies din fabrică să poată la un moment dat, dacă este necesar, să fie alimentată în acest fel. No, se spune că este prea scump, dar din punctul meu de vedere nu are sens să așteptăm ca 8 milioane de uh, automobile să fie reconfigurate uh, când va fi nevoie se vorbește și despre încărcarea bidirecțională și Comisia a spus că este important ca acest standard să fie integrat în acest standard CCE, dar nu este nevoie de 10 ani să facem acest lucru această integrare ar trebui să fie făcută mai repede, norma să fie schimbată în mod corespunzător și acest lucru într-un interval de timp de 2-3 ani, astfel încât aceste vehicule să ajungă în acest fel pe piață și să nu avem 8 milioane de automobile pe piață care să nu poată beneficia de încărcarea bidirecțională. Deci doar să absoarbă curent, dar să nu și uh, reîntoarcă curent în rețea. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie transpuse într-o normă, într-un standard și cred că asta ar trebui făcut într-un timp cât mai scurt. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Haberle escuchado a usted. După ce v-am ascultat pe dumneavoastră, petiționarul, cât și comisia și uh, membrii acestei comisii, vom menține deschisă această petiție și vom solicita com- opinia um, Comisiei ITRE pentru a continua uh, cu avansul în uh, dezvoltarea legislației care să ne ajute să ne adaptăm uh, la noile necesități. Mulțumesc frumos tuturor! Trecem acum la punctul 8 petiția 854 din 2018, prezentată de o persoană de naționalitate germană, în numele societății germane a prietenilor uh, căilor ferate, privind modificarea unei legislații în materie de impozite, privind volumul de um, um, afaceri pentru diverse moduri de transport în traficul turistic. Petiționarul nu este aici, prin urmare dau... um, cuvântul Comisiei, domnul Cubița. Mulțumesc, doamnă președintă. De fapt, petiționarul solicită două lucruri e vorba despre TVA în domeniul transporturilor și solicită um, rate um, specia- specifice pentru călător- moduri de transport uh, specifice și apoi uh, schimbarea um, ratelor în funcție de locație. Parțial se poate ceea ce solicită el, însă nu se poate o rată zero. Uh, Comisia a propus însă în ianuarie 2018 uh, noi norme privind ratele TVA care permit o mai bună flexibilitate și totodată o rată zero. Deci, în acest caz, petiționarul ar putea avea uh, rata zero pentru uh, transport uh, feroviar uh, și rată diferită pentru avion și transport rutier. Statele membre ar putea să implementeze acest lucru, însă vorbim uh, de uh, chestiuni uh, politice, urmează discuție în ianuarie sub președinția croată și vom vedea care este rezultatul, însă va dura cu siguranță. Cealaltă parte este mai uh, delicată, se referă la uh, locația impozitării. Acum uh, depinde de distanță. În cazul transportului internațional sunt cel puțin două țări care taxează același, aceeași călătorie, ceea ce este dificil. Când a intrat în vigoare piața internă, Comisia a venit cu o propunere în 1992 spunând că locul taxării să fie locul de plecare. Astfel, statele membre au alegerea. Practic aici se cere același lucru din păcate, uh, propunerea Comisiei uh, a eșuat în 1992 și de atunci uh, lucrăm la un sistem TVA de tranziție, nu unul definitiv, pentru că nici normele privind ratele nu au fost definitive atunci. Câte vreme statele membre nu au putut conveni asupra unor norme comune, ci au numite numeroase derogări, numeroase excepții, iar acum Comisia a propus deja norme pentru un sistem definitiv. Din păcate, sau nu neapărat din păcate, însă este un proiect enorm și prima propunere s-a limitat la furnizarea de mărfuri. Nu am ajuns așadar încă la o propunere foarte specifică pentru servicii care să includă și transportul de persoane și modificarea locației impozitării. Asta nu s-a realizat însă într-o comunicare către Parlamentul European și Consiliu a fost anunțat ca o etapă ulterioară a planului de acțiune. De ce propunerea pentru servicii nu a ieșit în, încă? Este o propunere foarte complexă, uh, ține de normele TVA, de norme comune, lucruri care uh, durează. Însă, pentru servicii și transportul de pasageri, Mm, avem o excepție, să zicem, iar pentru mărfuri nu mai sunt necesare normele comune, ele sunt impozitate la origine, în timp ce majoritatea serviciilor sunt impozitate la destinație. Deci un sistem definitiv nu ar trebui să fie prea greu de implementat. Nu vreau să fiu mai tehnic de atât, vă mulțumesc frumos și cam atât. Mulțumim frumos. Are acum cuvântul uh, uh, domnul Vințe, reprezentant al uh, Mm, grupurilor parlamentare. Mulțumesc. Uh, cred că explicația uh, Comisiei uh, este pertinentă. Aceasta este direcția în care trebuie să mergem. TVA-ul este o competență națională mai ales, dar recomandările sunt bune. E bine să avem flexibilitate la nivel comunitar care să permită statelor membre să aleagă și în acest context, într-adevăr, um, petiția poate rămâne deschisă pentru că transportul public face și el parte din pactul ecologic. De altfel, toate petițiile pe care le-am discutat până acum sunt cumva asociate cu pactul ecologic și vom avea nevoie de flexibilitate în acest sector pentru că avem uh, taxa pe combustibil în aviație în curs de a fi discutată, poate exista și așa ceva, dar uh, petiția trebuie să rămână deschisă și poate să auzim și avizul uh, Comisiei de Resort, ITRE, mă gândesc. Tran, nu, Tran, așa este. Vă mulțumesc frumos. Da, doamna Aucăn. Evident, uh, verzii respectă uh, ce spune petiționarul. Eu sunt de acord cu petiționarul, dar și cu comisia. Mă gândesc chiar că putem să organizăm o audiere, pentru că avem probleme cu transportul feroviar, mai ales în Europa. Și poate să organizăm o audiere comună cu TRAN pe acest subiect. Și, sigur, să păstrăm petiția deschisă. În regulă, după ce am ascultat uh, toți... Uh, Eh, intervenienții, atât Comisia cât și eh, reprezentanții eh, Comisiei noastre. Vom menține petiția descrisă, solicitând informații actualizate Comisiei, mai ales în ceea ce privește negocierile și evoluția acestora cu privire la TVA. Pentru că, după cum a spus reprezentanții, uh, reprezentantul Comisiei, la Consiliul din ianuarie se va evalua planul propus de Comisie în 2018 cu privire la acest subiect și vom ști care sunt actualizările și acolo uh, transportul uh, este uh, avut și el în vedere. Ceea ce spune doamna Aucăn va fi discutat în um, reuniunea coordonatorilor. Trecem acum la punctul 9, petiția 274 din 2019, adresată de o persoană de cetățenie finlandeză privind taxa pe alimentarea mașinilor electrice în Finlanda. Uh, petiționarul nu este printre noi și, prin urmare, o să dau cuvântul uh, comisiei. Cred că vor vorbi ambii reprezentanți și începem mai întâi cu reprezentantul TAXUD, domnul Tuominen. Um, since this petition contains two... Mulțumesc, doamnă președinte. Aici este vorba despre impozitarea directă și indirectă, de aceea voi face câteva comentarii cu privire la ultimul subiect și apoi colegul meu va prelua cuvântul. Petiționarul se referă la uh, noua legislație din Finlanda, care stipulează faptul că încărcarea vehiculelor electrice la locul de muncă va fi uh, impozitată în contul uh, angajatului. Acest lucru este în linie cu tratamentul uh, beneficiilor de toate tipurile uh, referitoare la mașinile de serviciu, uh, la fel uh, se impozitează și uh, telefoanele de serviciu, voucherele, uh, respectiv chetele de masă. Așadar, în acest domeniu nu prea există legislație secundară europeană, ceea ce înseamnă că statele membre sunt competente să se refere la aceste lucruri și să le gestioneze după bunul plac. Petiționarul a hotărât să um, statul finlandez a dorit să introducă acest impozit cu care să uh, impoziteze uh, venitul angajatului care alimentează mașina electrică la locul de muncă. Este vorba despre un impozit care nu are o dimensiune transfrontalieră, ci Deci, pornind de la dimensiunea națională, este un uh, element nediscriminator, motiv pentru care posibilitățile Comisiei de a interveni în această chestiune nu există. Cred că este suficient în ceea ce privește acest tip de impozitare și o voi lăsa pe colega mea să continue cu impozitarea directă. Da, petiționarul s-a referit de asemenea la impozitarea diesel și a vehiculelor pe gaz. Aici vorbim despre o impozitare indirectă a autovehiculelor pentru pasageri, nu vorbim despre o armonizare, este nevoie de un, unanimitate pentru a merge înainte și până acum propunerile Comisiei în acest domeniu au eșuat. Așadar, statele membre sunt îndreptățite să impoziteze cum uh, vor ele acest uh, domeniu atâta vreme cât nu se generează vreo discriminare, fie ea directă sau indirectă, a produselor provenind din alte state membre. Și deci nu există niciun fel de indicație că s-ar uh, întâmpla vreo discriminare în Finlanda, iar în ceea ce privește impozitarea combustibilului, avem directiva privind uh, impozitarea energiei și a diferiților combustibili face parte din pachetul ecologic, iar Comisia lucrează la o propunere care să fie înaintată vara viitoare, așadar în vara anului 2021. Și pornind de la acest lucru, pare să nu existe niciun fel de încălcare a legislației europene, așadar Comisia nu va fi capabilă să acționeze în vreun fel în acest moment. Cam atât din partea noastră. Președinta, mulțumesc. Domnul Iar, doamna Auken, doriți să interveniți? Nu știu dacă noi doi putem să facem uh, acum vreo înțelegere verde aici. Uh, am ascultat uh, argumentele referitoare la închiderea petiției, respectiv deschidere, păstrarea deschidere deschisă a acesteia. Cred că putem să o închidem, însă având conștiința păcat, Argumentele sunt bune. Margaret, ce crezi? Bineînțeles că uh, o putem și păstra deschisă, dar, Margaret, care este părerea ta? Te ascult, dar numai de data aceasta. Da, sigur, uh, este vorba despre legislație națională și uh, nu aș vrea ca uh, industria auto din Germania să uh, intervină în uh, legislația uh, din Danemarca, respectiv în modul nostru de a promova uh, industria. Cred că putem vorbi aici de multe fațete, dar cred că putem să păstrăm o petiție deschisă pentru că este o chestiune referitoare la tranziția verde. Însă, aș fi îndatorată dacă s-ar întâmpla acest lucru. Părerea mea, spune doamna președinte, este să închidem petiția, pentru că după ce am ascultat uh, părerea comisiei uh, cu privire la lipsa de competență a comisiei, au spus că este competența statului național, respectiv a Finlandei în acest caz. Mi s-a spus dar că nu este vorba despre discriminare, uh, respectiv încălcarea legislației la nivel național. Deci, propunerea mea în acest context ar fi să o închidem doamna Aucan, dorește să o păstreze deschisă în așteptarea noi directive privind fiscalitatea în domeniul energiei, pe care eventual Comisia o va considera prioritară, e bine, atunci putem să privim lucrurile în contextul pactului ecologic și să o păstrăm deschisă sau cum doriți. Deci, o închidem sau o închidem, da? Doamne Auken? Eu propun să o păstrăm deschisă până când uh, vedem ce se va întâmpla cu această chestiune a impozitării în domeniul energiei. Deci o lăsăm deschisă, dar nu pe veci, ci așteptăm să vedem ce va spune pactul ecologic și apoi uh, o închidem. Bun, deci am uh, căzut de acord cu privire la un pact ecologic între noi astăzi. Bun, atunci așteptăm revizuirea directivei privind uh, impozitarea energiei și pactul ecologic. Bun, mulțumesc foarte mult! Următorul punct, punctul 10, a fost uh, amânat la solicitarea petiționarului, așadar trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, care este raportul special al Curții de Conturi Europene, numărul 14 per 2019. Așadar, uh, vă invităm, de fapt, invităm uh, aici uh, oratorii. Este vorba despre doamna Anemi Turtelblum, care are 10 minute la dispoziție pentru a ne prezenta raportul său. Raportul referitor la consultările publice ale Comisiei în rândul cetățenilor.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 Stimați membri ai Comisiei, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta raportul special al Curții de Conturi Europene, Have Your Say, uh, consultările publice ale Comisiei, care angajează cetățenii, dar uh, eșuează în ceea ce privește accesul acestora la activități. Acesta este un subiect uh, recurent și Curtea de Conturi Europene a fost uh, bucuroasă să primească solicitarea din partea PETI pentru a face acest raport special privind angajarea și implicarea cetățenilor. Este vorba aici despre un instrument preferat al Comisiei și uh, noi am auditat acest uh, instrument special. Aș dori să încep prin a merge mai departe, a trece la următorul slide. Voi uh, explica mai întâi de ce am realizat acest audit, vom vedea care este domeniul de aplicare și apoi voi prezenta concluziile și recomandările curții. De ce am uh, realizat acest audit? În primul rând, avem articolul 11 al uh, Tratatului Uniunii Europene, iar Comisia are datoria de a consulta cetățenii și asociațiile de reprezentanți în toate domeniile de acțiune ale Uniunii Europene. Comisia trebuie să organizeze consultări uh, de amploare, oferind cetățenilor și altor părți interesate ocazia de a contribui la uh, crearea politicilor. Există și o carte albă privind uh, guvernanța europeană din 2001. Comisia a fost, uh, s-a angajat să uh, implice cetățenii și părțile interesate și de asemenea este strategia noastră a Curții de Conturi Europene pentru 2030 și, de asemenea, a existat o uh, solicitare din partea Comisiei PETI de a evalua modul în care cetățenii pot participa direct prin uh, aceste instrumente la procesul de elaborare a legilor din uh, Uniunea Europeană. Bun, acum haideți să vedem care este uh, domeniul de aplicare și modul în care consultările sunt eficiente sau nu. Noi am uh, evaluat uh, designul cadrului pe care îl oferă Comisia. Am vrut să vedem dacă Comisia a pregătit și a selectat uh, părțile cele mai eficiente, astfel încât cetățenii să poată participa, dacă Comisia a analizat uh, datele și a avut întrebări, uh, respectiv sugestii uh, eficiente. Apoi am încercat să analizăm toate aceste date și să vedem uh, care a fost rezultatul informărilor. În uh, aceste uh, studii, uh, aceste consultări au fost realizate în perioada 2016-2018. Este vorba despre 26 de astfel de activități. Um, au avut loc vizite în statele membre, au fost revizuite documente cheie și, de asemenea, au existat consultări cu grupuri de experți. De, de asemenea, am realizat un sondaj de percepție la care au participat Uh, pentru a completa concluziile uh, raportului nostru. Am primit peste 2000 de răspunsuri la chestionarul pe care l-am distribuit. La ce concluzii am ajuns? Acesta este un instrument uh, bine folosit, există, este necesară însă uh, un ghid orientativ Comisia a aprobat, a adoptat uh, acum câțiva ani uh, niște reguli cu privire la modul în care să fie consultați cetățenii. Pornind de la cele 26 de consultări publice și de la concluziile sondajului nostru, am constatat că peste două treimi din respondenți au fost mulțumiți de procesul de consultare. Standardul înalt uh, de organizare al acestor consultări de către Comisie a fost apreciat. Cu toate acestea, au existat și deficiențe în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea acestor consultări publice, pe care le voi explica în continuare. Care sunt concluziile la care am ajuns? În primul rând, dacă este să vă uitați pe partea dreaptă a acestui grafic, puteți să observați că există o acoperire destul de slabă. Vorbim de 24, 26, 494, 1124 de persoane care au participat. Numai ultima consultare publică cu 4,6 milioane uh, a fost una mai de amploare. Celelalte care au participat la sondajul nostru au avut o acoperire mai uh, slabă în rândul cetățenilor, ținând cont mai ales de faptul că Uniunea Europeană are 500 de milioane de cetățeni. Așadar, această acoperire a fost totuși una uh, slabă. De asemenea, nu a existat o strategie de consultare clară. Consultările publice fac parte dintr-un proces integral și nu este clar dacă Comisia uh, utilizează anumite instrumente și care instrumente sunt complementare la alte instrumente folosite. Iar în ceea ce privește subiectele foarte tehnice, nu are întotdeauna sens să se consulte opinia publică. În al treilea rând, au existat probleme și în ceea ce privește limba pentru anumite consultări publice, anumite formulări erau prea lungi, prea complexe și anumite consultări uh, nu au fost traduse și au fost disponibile numai în limba engleză, ceea ce bineînțeles că a limitat accesul multor persoane la consultările respective. Calendarul, 92% dintre consultări au respectat uh, calendarul care a fost recomandat, 79% dintre răspunsuri au uh, resimțit uh, că a fost suficient timp pentru a răspunde. Au existat deficiențe în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea însă. Apoi, haideți să vedem ce am uh, descoperit, care sunt concluziile la care am ajuns. Aceasta este un slide cu privire la concertările privind trecerea, uh, schimbarea de la ora de vară la ora de iarnă și invers. Majoritatea celor care au răspuns au fost din Germania și Austria și puteți observa aici, dacă vă uitați la culori, că există un dezechilibru între sudul Europei, uh, țările din centrul Europei și cele din nord, respectiv țările baltice. Se poate observa că Austria și Germania, cele două țări, uh, au participat cel mai intens, iar pe partea dreaptă, în grafic, se poate observa că 40% dintre respondenți au răspuns numai în ultimele două zile uh, din procesul de consultare. În ceea ce privește oferirea de informații privind uh, activitatea de consultare, au fost observate um, puncte slabe în ceea ce privește procesarea datelor, neajunsuri în ceea ce privește analiza datelor și un feedback insuficient uh, oferit respondenților și publicitate limitată, ținând cont de rezultate. Oamenii erau bucuroși că Comisia Europeană le solicita părerea, dar pe de altă parte s-a putut observa că erau nefericiți cu rezultatele și feedback-ul pe care îl primeau la rândul lor din partea Comisiei. Și dacă este să mergem un pas mai departe către recomandări, prima dintre ele, cadrul Comisiei Europene. Prima noastră recomandare este ca Comisia să monitorizeze mai bine consultările publice. Ar trebui să îmbunătățească liniile orientative, să uh, definească niște indicatori specific care să fie monitorizați și raportați în mod corespunzător și, de asemenea, să existe o evaluare sistematică. De asemenea, uh, și trec la recomandarea 3, mă lupt un pic cu pointerul acesta, iată că am trecut mai departe la a patra, la a cincea, lucrurile au luat o razna complet. Cea de-a doua recomandare, strategia de consultare. Pentru a ajunge la o participare publică uh, cât mai bună, Comisia ar trebui să explice care sunt activitățile de consultare care au fost selectate pentru ce tip de activitate. În raportul nostru am oferit un grafic în care am arătat că nu este vorba numai despre public, uh, consultările publice și online, ci că există și adunări uh, la primărie și altfel de tipuri de consultări democratice și fiecare activitate ar trebui să vină în completarea alteia. Nu, uh, o consultare publică nu este bună dacă răspund doar trei oameni, iar o consultare publică poate să fie, de fapt, o întâlnire a stakeholderilor. De asemenea, este nevoie să se uh, definească clar scopul și să fie tradus în toate limbile uh, participante. O altă recomandare este foarte important să existe o adaptare a comunicării și a măsurilor de comunicare. Trebuie văzut cum se poate face astfel încât să se închidă această fisură între proiectul european și uh, asistență Respectiv, trebuie văzut cum poate fi îmbunătățit procesul de legiferare, pentru că dacă au răspund numai 500 de persoane din 500 de milioane, este totuși destul de uh, greu de conchis cu privire la relevanță. Deci, uh, reprezentanții Comisiei trebuie să fie mai implicați la nivel național. Cea de-a patra recomandare s-a referit la limbă și aranjamentele lingvistice. Anumite documente, după cum spuneau, nu au fost traduse, au fost disponibile numai în limba engleză, ceea ce, a, ceea ce a reprezentat o complicație în anumite țări pentru anumiți cetățeni participanți. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că consultările se bazează pe uh, sondaje generale. Cea de-a cincea recomandare se referă la procesarea datelor, un aspect foarte important. Trebuie să protejăm procesul de consultare publică împotriva manipulării rezultatelor. De aceea, Comisia trebuie să aplice standarde mai înalte de procesare a datelor. Nu este foarte clar că sistemele sunt foarte bine protejate și că cei care au răspuns proveneau numai din Europa, puteau fi de asemenea adrese de IP din afara Uniunii Europene și poate că o persoană ar fi putut participa uh, Eh, mai mult decât o dată la sondaje. Așadar, eh, procesarea datelor este foarte importantă. Știu că Comisia lucrează din greu pe această direcție, însă este un aspect foarte important. Iar ultima recomandare se referă la feedback-ul către respondenți. Participanții au fost foarte fericiți, dar ce am observat noi în feedback-ul nostru a fost faptul că nu au beneficiat de un feedback uh, oportun și nu au știut dacă contribuțiile lor au fost luate în considerare sau nu. Acesta este elementul central al raportului nostru. Bineînțeles că aștept cu nerăbdare întrebările din partea dumneavoastră și sper că acest document va putea contribui la activitatea dumneavoastră de aici, de la Comisia PETI, pentru că consider că există loc de îmbunătățire o inițiativă bună, o, este, lucru, este un lucru bun că Comisia dorește să implice cetățenii prin consultări publice și există câteva neajunsuri care, dacă sunt eliminate, pot cu adevărat să îmbunătățească activitatea. Vă mulțumesc foarte mult! I'm going to give the... Mai întâi am să dau cuvântul Comisiei, doamna Antonina Fiponia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Curții de Conturi pentru acest raport deosebit de interesant. Am fost foarte mulțumit când am primit acest raport Comisia dorește să consulte cetățenii, deci în general sistemul pe care l-am uh, creat este recunoscut ca fiind unul bun, inclusiv de către OCDE, dar pentru noi cel mai important este ca acest sistem să fie ușor de folosit pentru cetățeni. Ne dorim ca numărul consultărilor să crească, deși s-a quadruplat în ultimul timp și cu cât primim mai multe avize, Uh, cu atât ne dăm seama că acest sistem este văzut ca fiind unul care funcționează bine. Deci suntem de acord că e loc de mai bine. Chiar și noi am făcut o evaluare internă a politicilor comisiei și am ajuns la concluzia că cel mai important este să mărim uh, publicul țintă, de asemenea să asigurăm un nivel maxim de protecție a datelor și în același timp să dăm un feedback uh, uh, în urma acestor consultări. Facem eforturi pentru că aceste modificări să fie aplicate sistemului și ca să răspund la recomandările curții de conturi, vreau să spun că le-am acceptat pe toate, sunt niște contribuții foarte pozitive ca să punem în aplicare agenda noii comisii, mai ales în ceea ce privește menținerea unor cât mai bune contacte cu cetățenii. Vă mulțumesc! Doamna Auken. Vă mulțumesc. Mărturisesc imediat că nu am citit raportul, dar din câte aud, e loc de mai bine. Mi-aduc aminte că, de exemplu, în Danemarca nimeni n-a aflat că s-a făcut o consultare cu privire la schimbarea orei de vară sau de iarnă. Și se pare că în Germania erau foarte activi pe această chestiune. Eu am fost contactată ulterior de către organizație de tinere și organizație sportivă și ei se plângeau pentru că vor pierde o oră prețioasă. Dar vă dați seama că multă lume nu auzise. Vreau doar să spun că ar trebui să folosim acest instrument, dar să ne asigurăm că oamenii sunt la curent, că știu că există acest instrument. Altfel, Uh, uh, la ce îți folosește că 5.000 de oameni au răspuns? Câți locuitori sunt în Germania, Peter? Oricum ar fi, cifra este minusculă. Uh, poate că pentru Danemarca ar fi fost o cifră reprezentativă, dar pentru Germania nu, în niciun caz. Deci ce vreau să spun eu este că avem o lipsă de transparență, mai ales în felul în care muncește Consiliul dacă am putea să urmărim ambele părți ale legislației, astfel încât parlamentele naționale, presa națională să-și dea seama ce face guvernul, ar fi uh, un instrument mult mai eficient și ar permite o mai largă participare a cetățenilor, pentru că ei trebuie să știe exact ce face guvernul. Ei nu știu ce face guvernul și reprezentanții săi la diferitele grupuri de lucru sau la diferitele consilii. Și a fost un raport din partea ombudsmanului, cred, în mai 2018 și am avut un răspuns foarte bun de la Comisia AFCO și de la Comisia de Petiții în ianuarie anul trecut, în care se sprijinea foarte clar această idee, cum că Consiliul ar trebui să respecte recomandările din raportul ombudsmanului. Dar dacă nu poți să urmărești ce se întâmplă și după aceea să faci această evaluare oarecum falsă, dar când îți lipsesc faptele. Uh, apropo de economiile de energie legate de schimbarea orei sau uh, de vară sau de iarnă, cifrele sunt foarte diferite dacă le analizez în Finlanda și înțeleg de altfel poziția Finlandei sau în sudul Europei. Pentru unii, într-adevăr, schimbă totul, dar pentru alții nu. Deci ar fi bine să cunoașteți faptele. Avem o perioadă lungă în care trebuie să organizezi audieri, să chem experți, să analizezi cifrele și să uh, gândește la toți cei care călătoresc de două ori pe săptămână și tot trebuie să schimbe fusul orar sau ce se întâmplă cu persoanele uh, bolnave Nu e normal ca o poziție atât de părtinitoare și care nu ține cont de, uh, de datele factuale uh, să, uh, să aibă de câștigat. Și din propria mea experiență cu copiii și nepoții, pot să vă spun că nu e atât de greu să te adaptezi atunci când se schimbă ora. Dar ce vreau eu să spun este că uh, baza pentru această participare care cred că este împământată de articolul 10 din TFUE și anume că cetățenii au voie să participe din motive de transparență, uh, da, din păcate degeaba le exercită dacă habar n-au ce fac guvernele. Se gândesc la una la alta, da, poate că reușiți să uh, intrați în legătură cu unii și cu alții, dar eu știu că uh, după părerea mea, este un adevărat uh, uh, scandal. Ați pus niște întrebări pertinente, dar poate că ar trebui să plecați urechea la ce a cerut această instituție și ce a cerut și ombudsmanul, și anume că și guvernele ar trebui să fie mai transparente, pentru că UE nu este o instituție interguvernamentală. E vorba despre un proces legislativ diferit de ce se întâmplă. Uh, știți că diplomaților nu le place transparența oricum. Domnul Iar. Vă mulțumesc. Uh, vă mulțumesc frumos pentru acest uh, raport special și pentru prezentarea succintă pe care ne-ați făcut-o. Destul de bine structurată, de altfel. În UE, Vedem uh, cum evoluează democrațiile, ne dorim uh, ca cetățenii să se simtă cât mai aproape de structura de guvernare. Mă uit ce se întâmplă la propria mea țară. Știu că legislația este văzută ca un instrument în serviciul cetățeanului și atunci sunt de acord cu Margaret. Avem nevoie de aceste consultări publice deoarece Uh, avem dreptul și trebuie să-l folosim de a ne pronunța înainte de a demara un întreg uh, proces legislativ. Cetățenii, femei și bărbați, trebuie să își exprime punctul de vedere dacă doresc să o facă. E foarte important. De asemenea, trebuie să avem dreptul să ne exprimăm în propria limbă. Și aici aveți dreptate. Dacă uh, consultările nu se pot face decât în trei limbi, atunci excludeți o mare parte dintre cetățeni. Vorbim despre consultări publice, dar ele de fapt uh, parcă sunt destinate doar lobbyiștilor. Uh, adevărul este că cetățenii ar trebui să se simtă vizați și să uh, intervină. De ce să nu se facă reclamă pe internet pentru acest sistem, pentru ca să fie mai bine cunoscut, pentru că adevărul este că foarte puține persoane știu că există aceste consultări. E foarte simplu să critici Uniunea Europeană, dar atunci când le spun oamenilor, dar știți că aveți posibilitatea să vă exprimați despre proiectul de lege, ei nu știau. Deci aceasta este principala Uh, uh, dificultate. Deci comunicările să se facă și consultările să se facă și în toate limbile materne. Apoi, sistemul să fie etanș, să nu poate fi manipulat. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți despre feedback și mă întreb cum, cum se poate uh, da un răspuns sau o reacție la fiecare contribuție la aceste consultări nu cred că o să putem să-i contactăm pe toți cei care au contribuit, nici măcar ca să le spunem mulțumesc pentru părerea dumneavoastră, mulțumesc că ați participat. Chiar dacă sistemul funcționează bine și multe persoane participă la o consultare, cum poți să te asiguri că le trimiți tuturor uh, un răspuns? Sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că avem nevoie de aceste consultări publice, este un instrument foarte important din democrația noastră care ne permite să uh, le dăm cuvântul cetățenilor. Îmi pare rău că acest instrument nu este mai bine cunoscut, dar sper că acest studiu al Curții de Conturi să ne permită să dăm o mai mare vizibilitate acestui uh, instrument și oricum uh, uh, cel mai important este să auzim sugestiile din gura cetățenilor. Nu e simplu uh, să Uh, nu e suficient să te plângi sau să critici legislația, uh, ar trebui să știi că ai o oportunitate să-ți dai cu părerea și trebuie să nu o ratezi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc din suflet reprezentantei Curții de Conturi, mulțumim pentru acest uh, raport special. Să sperăm că vom putea să îmbunătățim sistemul. Uneori e ciudat sau chiar trist să vezi că oamenii nu participă la aceste consultări publice, dar e clar că și noi trebuie să ne îmbunătățim. Eu întotdeauna am spun că uh, atunci când ești un cetățean uh, într-un stat membru, nu știi cum să participi la aceste consultări publice, pentru că dacă nu cunoști procedura, dacă nu știi ce rol are Parlamentul sau ce uh, rol are Consiliul, cetățeanului va fi foarte greu să știe unde găsesc această consultare publică, cum mă conectez, cum mă înregistrez, de ce e doar în limba engleză și nu în cele 27 de uh, limbi oficiale. Deci eu cred că ar trebui să ne adaptăm realităților din secolul 21 și să vedem exact unde se află cetățenii. Cetățenii um, trebuie să se simtă implicați acolo unde locuiesc, să le spunem că trebuie să se implice într-o mai mare măsură. Avem foarte multe persoane care sunt uh, um, angajate sau cei care lucrează pe cont propriu să se facă reclamă, uh, pentru că, de exemplu, pentru schimbarea orei uh, um, s-a făcut mai multă reclamă, ceea ce explică numărul mai mare de participanți, dar nu și pentru celelalte subiecte. Oricum, uh, noi, membrii Comisiei de Petiții, suntem poarta de intrare, punctul de contact uh, al uh, cetățenilor, uh, sau mai bine suntem cetățeni și Parlamentul European și de aceea am lăsat acest apel către Curtea de Conturi ca să facă acest audit și să ne spună exact cum poate fi îmbunătățit sistemul de consultări publice. E clar că ar trebui ca Europa să ajungă în fiecare uh, familie din Europa. Și o să cerem comisiei să se apropie și să contacteze pe cetățenii europeni acolo unde se află. Pentru că oamenii pot să fie ușor de găsit în casele lor, la locul lor de muncă, pe rețelele sociale, oricum Mulțumesc că ne permiteți, nouă instituțiile europene, să ne îmbunătățim și să dăm mai multă valoare cetățeniei europene. Vă mulțumesc! Acum, dacă nu aveți nimic împotrivă, trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, care este petiția 96-2019, prezentată de domnul Arnaud Domenech Romera, de naționalitate spaniolă, în ceea ce privește crearea unui bagi uh, de, legat de nivelul de poluare a aerului la nivel european, unul standardizat și o clasificare a vehiculelor um, din, pentru a permite apoi restricționarea traficului. Cred că petiționarul nu este în sală, deci dau imediat cuvântul comisiei, domnul Lindberg. Yes, thank you very much. Mulțumesc frumos. Serviciile Comisiei uh, cunosc, evident, uh, care sunt îngrijorările uh, aduse în această petiție și încep prin a reitera faptul că directivele stabilesc, privind calitatea aerului, stabilesc obiective pentru rezultate, inclusiv asigurarea că concentrațiile din aerul ambiental nu depășesc limitele din directivă. În cazul depășirii acestor valori limită, statele membre sunt obligate să stabilească planuri de calitate a aerului, astfel încât perioada de uh, depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Alegerea măsurilor depinde de statele membre, dar una dintre ele pot, uh, poate să fie impunerea uh, unei zone cu emisii reduse, de exemplu înainte ca soluții, cum ar fi cea propusă, uh, un, o legitimație standard la nivelul UE privind poluarea aerului, să fie pusă în practică, um, Comisia spune că reglementările ar putea fi, uh, aplicarea reglementărilor ar putea fi îmbunătățită pentru a îmbunătăți situația pentru șoferi. În acest context, există un regulament care solicită ca uh, cetățenii și uh, societățile să fie informați cu privire la cerințele comunitare într-o serie de zone, inclusiv uh, utilizatorii transportului uh, rutier cu privire la valoarea aerului, de exemplu. Toate informațiile trebuie să fie ușor de găsit, iar până la sfârșitul anului 2023 uh, să se poată solicita sticăre de emisii online, acolo unde acestea sunt necesare. În răspunsul nostru am vorbit despre un document uh, uh, fără titlu obligatoriu, un document uh, de orientare, care însă nu a fost finalizat. În prezent nu s-a luat nicio decizie cu privire la eventuala publicare a acestuia, însă subiectul va fi abordat în alte documente viitoare. Prin integrarea în strategie pentru planul uh, durabil și inteligent de mobilitate, se are în vedere uh, și acest aspect, inclusiv în pachetul privind uh, mobilitatea urbană, unde se va decide cu privire la pașii următori. Un alt uh, element de când am răspuns la întrebare a fost că planul, um, că s-au publicat uh, liniile directoare privind planul revizuit de mobilitate urbană cu un document uh, orientativ în sensul care interesează petiția. Aș dori să menționez totodată că Parlamentul European a oferit finanțare pentru o așa numită acțiune de pregătire a Parlamentului European care va asigura accelerarea informării șoferilor. Aici uh, sunt incluși facilitatorii, cum ar fi standardizarea și instrumente, cum ar fi aplicații și instrumente de navigare se include totodată facilitarea generării de informații necesare pentru respectarea regulamentului privind um, poarta digitală unică. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul Iar. Din punctul meu de vedere, petiționarul a ridicat o problemă foarte importantă, pentru că dacă vom continua în continuare cu clasificările acestea în funcție de zonele de trafic, uh, legitimații diferite pentru clasificarea vehiculelor, plachete de mediu și așa mai departe. E bine, trebuie să... Uh, va fi în pericol piața unică și libertatea de circulație. Eu, uh, ca german, am probleme în a înțelege sistemul din Germania. Înțeleg cum stau lucrurile cu uh, vinieta acesta se lipește, în fine. Uh, dar uh, există anumite condiții uh, meteorologice care condiționează anumite restricții. Cum poate să înțeleagă anumiți cetățeni din alte țări de ce niște străzi sunt închise în anumite perioade? Vor să treacă pe un anumit drum, sunt turiști într-o anumită țară și anumite monitoare le prezintă, bineînțeles, doar în limba țării respective, niște informații. De aceea, cred că ar trebui ca placajele acestea, indicatoarele, să fie uh, făcute unitare. De asemenea, ne supărăm foarte tare dacă cineva intră într-o zonă care era închisă, bineînțeles că este și amendat, toate aceste lucruri sunt contraproductive. Dar uh, nu pentru aceasta am uh, creat noi libertatea de călătorie, libertatea de circulație. Comunitățile uh, toate nivelurile, de la local la regional și mai departe, au propriile idei. Așadar, este foarte important să apelați la uh, discernământul statelor membre. Este nevoie de o uniformizare și asta în interesul cetățenilor. De asemenea, consider că petiția trebuie să rămână deschisă, iar uh, Comisia TRAN ar trebui să se preocupe de asemenea de acest subiect. Știu că există probleme și cu sistemul de uh, taxare a drumurilor. Uh, acest sistem este la fel de fragmentat dar uh, nu trebuie să periclităm nici piața unică, nici libera circulație. Eu nu am nimic împotriva sistemului, dar fiecare cetățean trebuie să înțeleagă cum stau lucrurile și acest sistem trebuie să fie unul unitar. Ms. Auken. Doamna Auken. Yeah, I could agree, but... Aș putea să fiu de acord, dar cred că e dificil, fiindcă există diferențe de la o țară la alta și turiștii sunt adesea cei care suferă și adesea de altfel nu își plătesc nici uh, amenziile. Însă, dacă putem face ceva pentru a îmbunătăți calitatea aerului, orice ar fi, în, cu excepția măsurilor de uh, tip Dieselgate, sau știți, se mai face și varianta asta în care se mută stațiile de uh, măsurare astfel încât să nu fie atât de aproape de trafic și așa uh, se spune că, uite, ce îmbunătățiri semnificative. Asta s-a întâmplat în Copenhaga. Uh, s-a deplasat o stație de măsurare și am zis, uite, ce rezultate grozave, dar oamenii de acolo chiar mor din cauza poluării. Nu știu dacă se poate face ceva așa rapid, fiindcă e dificil Există cerințe și acestea nu sunt respectate și Comisia a acceptat prea mulți ani de zile faptul că nu se respectă directiva privind calitatea aerului, ceea ce este o problemă majoră. Cel puțin în țara mea și mult, în multe alte țări, această directivă nu este aplicată deloc, deci trebuie să insistăm mai mult. Și apoi, da, turiștii ei uh, au probleme în multe locuri și cred că vor învăța să interpreteze lucrurile de la o țară la alta, dacă chiar interesează îmbunătățirea calității aerului. Perfecto. Minunat. După ce am ascultat comisia și membrii uh, comisiei noastre spun că menținem petiția deschisă și vom solicita comisiei să continue să ne informeze pe măsură ce ia în considerare măsurile propuse de petiționar. De asemenea, vom trimite um, petiția către trans, după cum mi-a solicitat uh, Peter, da, foarte bine, astfel încât ei să îmbunătățească um, armonizarea directivei și a acestor instrumente. Deci, lăsăm deschisă petiția, o trimitem la Comisia Trans și așteptăm informări din partea Comisiei pe viitor. Mulțumesc, trecem punct, la punctul 13, petiția numărul 837 din 2018, adresată de Marcus Baugmarch de cetățenie germană privind poluarea aerului generată de aeronave. Petiționarul nu este în sală, iar din partea comisiei îi dau cuvântul domnului Filip Lene de la Mobilit, uh, uh DG uh, Move. Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua tuturor. Uh, aș dori să răspund petiționarului care își dorește ca, uh, ca uh, emisiile aeriene să fie tratate la fel ca emisiile rutiere. Uh, Astfel, uh, el spune că se uh, protejează viața celor care trăiesc în apropierea aeroporturilor. Protecția mediului face parte importantă din politica europeană și aici intră măsuri diferite pentru abordarea impactului uh, a activităților de transport, inclusiv aviația, evident. Pactul ecologic european va fi prima prioritate a acestui, acestei comisii. Pentru transport și mobilitate ne vom concentra în special pe calitatea aerului, care ar trebui să se îmbunătățească lângă aeroporturi prin abordarea emisiilor uh, de poluanți uh, din uh, aeroporturi și produse de avioane. În iunie 2019, Comisia a pus în aplicare o obligație de a respecta cele mai recente standarde de emisii CO2 pentru motoarele de, aeroport, de avioane care face parte din standardele ICAO în, uh, din cadrul așa numitului pachet de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru transportul aerian și este primul standard global de tehnologie pentru emisiile de CO2, al cărui scop este de a încuraja tehnologii mai eficiente din perspectiva combustibilului în cazul uh, proiectării avioanelor. Tot în 2019, în februarie, aprobarea aceleași, uh, din partea aceleiași organizații a particulelor non-volatile și a standardelor pentru acestea a uh, marcat o nouă realizare în același domeniu. Dezvoltarea acestui nou standard a însemnat ultimul component al unui pachet închizând cercul privind zgomot, calitatea aerului local și uh, standard CO2 pentru uh, uh, aeronave subsonice. El va intra în legislația comunitară în vigoare începând cu anul 2020. Comisia uh, spune că aceste standarde nu sunt uh, uh, independente, ele funcționează într-un pachet, iar în următorul mandat obiectivul Comisiei va fi îmbunătățirea constantă a standardului privind proiectarea motoarelor la nivel global, ținând seama de nevoia de a menține echilibrul între zgomot și emisii de gaze, pentru că nu se pot reduce toate deodată și trebuie să uh, găsim o cale să compensăm. Apoi, desfășurarea la nivel local de soluții uh, din, uh, prezentate de Cezar pentru îmbunătățirea managementului traficului la sol va contribui la reducerea amprentei activităților aeriene care afectează rezidenții din apropierea aeroporturilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei. Dorește cineva să intervină sau domnul Michael Klinkenberg, tot de la Comisie? Înțeleg că nu. Membrii Comisiei noastre. Peter, te rog. Da, o ascultăm pe doamna președintă. Bine, mulțumesc frumos. Atunci, după ce am ascultat uh, reprezentantul Comisiei, menținem deschisă petiția și solicităm Comisiei informații actualizate în scris, mai ales uh, în ceea ce privește legislația anuală prevăzută despre care ne-a vorbit domnul. Minunat, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 14, Petiția 80-2019 adresată de o cetă- persoană de cetățenie spaniolă în numele Plataforma Frenen la Contaminație privind calitatea aerului în zona Grau din Castellon. Bun venit petiționarelor! Veți avea la dispoziție mai întâi uh, câte 5 minute ca să ne spuneți uh, care este solicitarea dumneavoastră, după care vom da cuvântul membrilor Comisiei uh, Europene, apoi membrilor Comisiei noastre, după care aveți din nou câte 2 minute pentru a concluziona și luăm decizia finală. Bun venit, mulțumim, vă rog. În primer lugar, agradecer că hoy se... Bună ziua! În primul rând, uh, vă mulțumim că ne ascultați petiția. Ne exprimăm um, totodată solidaritatea cu cetățenii din Tarragona, unde s-a produs acel accident um, industrial. Platforma Frenem la Contaminatio uh, a luat naștere în grau de Castelló, situat la vreo 4 km de orașul uh, Castelló, în País Valencia. Platforma noastră a apărut ca urmare a îngrijorării și a lipsei de informații și transparență vis-a-vis -vis de activitățile de uh, contaminare din poligonul del Seraio și import și uh, nerespectarea în uh, Convenției de la Arhus. El Seraio este uh, marele poligon industrial din uh, País Valencia cu peste 4 milioane de metri pătrați și este considerat unul din cele trei puncte centrale petrochimice din Mediterană. se depășesc 2 milioane de tone de CO2 anual. În ciuda faptului că legislația nu permite genul acesta de instalații la mai puțin de 2 km de nuclee urbane, acest lucru nu a împiedicat inaugurarea în anul 67 a rafinăriei și a de, um, extinderilor ulterioare. În cazul Almasorei, un municipiu vecin, vecin uh, localitățile sunt la aproxima, a, numai 100 de metri. Uh, Locuim alături de mirosuri uh, neplăcute, mirosuri de gaz sau hidrocarburi, fără a ști care este originea lor. Răspunsul a fost întotdeauna același din partea primăriei și opacitatea este totală. Nu știm ce se emite și nici ce respirăm. Mai există acolo și un port comercial unde se... Um, unde există tot felul de depozite și agregate, adică la mai puțin de 500 de metri de locuințe există munți de resturi și se uh, produc dispersii de particule care ajung până la noi în zilele cu vânt. Uh, nivelul particulelor este de la 10 la, 2,2 la 2,2 micro în port, care, uh, valoare care depășește recomandările zilnice și anuale ale OMS. La nivel local, în mai 2008, S-a transmis uh, o întrebare către plen și o solicitare către partidele politice. La nivel auton- uh, comunității autonome am asistat la reuniuni cu directorul general și cu secretarul pentru schimbări climatice și calitatea mediului înconjurător. Deși am primit angajamente pentru îmbunătățirea controlului și a transparenței, administrațiile nu și-au respectat promisiunile și nici termenele. Obiectivul nostru principal și cea mai mare îngrijorare a noastră este să ne apărăm sănătatea uh, noastră și a zonei în care trăim. Parlamentul European a declarat urgență climatică, deci da, suntem de acord că este urgent ca mediul ambient, uh, mediul înconjurător și sanitatea să fie pe primul loc înaintea intereselor economice. Ne adresăm acestei comisii pentru petiții considerând că Legislația europeană este încălcată în zona noastră, dată fiind inexistența unei stații de măsurare completă și permanentă între Seraio și nucleurile, uh, nucleele urbane de uh, Grau și plaja Almasora, sau dată fiind lipsa de studii complete și independente de calitatea aerului, care să țină seama de proximitatea nucleelor urbane și să permită obținerea unor date realiste. Pentru toate acestea, azi avem în fața dumneavoastră cinci solicitări concrete ca această comisie pentru petiții să se adreseze în scris administrațiilor locale și teritoriale competente, arătându-și îngrijorarea și solicitând facilitarea pentru peti și pentru cetățeni a informațiilor independente necesare pentru a ști într-adevăr ce aer respirăm adică să se facă presiuni pentru a se respecta Convenția de la Arhuns privind informarea, transparența și participarea democratică a cetățeniei și a legislației europene aplicabile, ca această comisie să intermedieze solicitarea către administrațiile competente a respectării angajamentelor minime la care au ajuns cu asociațiile și pe care le-au aprobat în plen, instalarea de stații de măsură, uh, măsurare fixă în punctele cheie, cheie, instalarea de panouri de informare și un studiu de calitate a aerului independent. Să se caute soluții urgente pentru a încheia activitatea și uh, uh depozit, uh, depozitele în aer liber din port să se aprobe astăzi studiul unei posibilității de a trimite o delegație de eurodeputați care să colecteze mai multe informații și să analizeze cazul în profunzime. Și evident că această petiție și uh, studiile Comisiei Euro- și analiza Comisiei Europene să rămână deschise până când se găsește o soluție la problemele detaliate în petiția noastră. Mulțumesc! Um, Vă mulțumesc! Acum dau uh, cuvântul Comisiei, doamnei Lucia Vernal care vine din partea departamentului Envy. Thank you, Chair. Here. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aici sunt. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Voi continua în limba spaniolă. Le mulțumesc petiționarilor care Uh, protejează um, mediul, în primul rând aș dori să atrag atenția asupra faptului că lupta împotriva poluării și a poluării aerului în special reprezintă o prioritate ambientală importantă a Comisiei Europene. Există efecte importante asupra sănătății umane, asupra ecosistemelor și a economiei statelor membre. Comisia a informat această comisie într-un raport al său în 2009. Uh, s-au făcut uh, analize Uh, în urma petiției, dar nu s-au identificat uh, neîndepliniri ale uh, dreptului comunitar din partea Spaniei. Comisia a luat însă notă de informațiile prezentate de către petiționari înaintea acestei comisii și a solicitat o nouă comunicare astfel încât să se ajungă la concluzii corespunzătoare. Directiva privind emisiile industriale reprezintă directiva care reglementează contaminările uh, aerului. Instalațiile incluse în uh, această directivă trebuie să opereze respectând condițiile care au fost uh, menționate în autorizație. De asemenea, trebuie respectate valorile minime în ceea ce privește atmosfera, uh, apa și solul și poluanții permiși rezultatele controlului privind uh, emisiile a fost făcut public. Această directivă stabilește norme importante privind accesul la informație și participarea publicului și, uh, și garantează uh, publicului accesul la justiție în cazul în care uh, implicațiile uh, sunt uh, grave. În ceea ce privește directiva privind calitatea aerului, sunt stabilite anumite limite Uh, președinta oprește oratoarea rugându-o să vorbească mai rar. Directiva privind calitatea aerului stabilește anumite limite în ceea ce privește 13 poluanți atmosferici. Aceștia nu trebuie să fie depășiți astfel încât să se protejeze sănătatea și calitatea mediului înconjurător. Uh, directivele trebuie aplicate. Dacă apar încălcări uh, grave, atunci acestea devin obiectul unor anchete ale Comisiei Europene și pot apărea și uh, proceduri în instanță. Acesta este cazul Spaniei. Comisia a instruit, uh, a constatat uh, astfel de încălcări ale valorilor limite stabilite pentru particulele per uh, metru și în ceea ce privește uh, dioxidul de azot în anumite uh, aglomerări urbane. În ceea ce privește dioxidul de azot, Comisia Europeană a decis să apeleze la Curtea Europeană de Justiție, ținând cont de această încălcare din partea Spaniei. Cu toate acestea, trebuie precizat că Comisia Europeană a analizat ultimele două rapoarte privind calitatea aerului care au fost transmise de către autoritățile din Spania. Calitatea aerului se din uh, zona Castellon, unde se găsește și uh, platforma El Seraglio, nu a depășit niciuna dintre valorile limită stabilite în uh, directiva privind calitatea aerului, nici în anul 2008, nici în anul 2007, când au fost analizate aceste valori. Este necesar să se precizeze că com- Comisia, într-adevăr, stimulează statele membre și le încurajează să respecte aceste limite care au fost recomandate de către OMS, însă singurele valori limite care trebuie respectate din, de către statele membre sunt cele uh, care sunt prevăzute în directivele pe care le-am menționat. În uh, ultimă instanță, zona uh, îndeplinește toate condițiile în ceea ce privește uh, instalațiile de măsurare fixe care sunt prevăzute de asemenea de către directivele menționate. Așadar, în concluzie, responsabilitatea principală de aplicare corectă a dreptului european, inclusiv amplasarea uh, punctelor de măsurare, uh, este la competența statelor membre. De aceea, Comisia încurajează petiționarul să atragă atenția autorităților competente cu privire la informațiile de care dispune și, dacă este necesar, să se utilizeze, să utilizeze și să facă apel la instanțele naționale. Președinte, mulțumesc. Dorește vreun membru al uh, Comisiei PETI să intervină? Doamna Aucan. Da. Sunt un pic uh, obosită acum, însă este un lucru care mă deranjează cu adevărat, pentru că dacă convențiile vechi nu sunt respectate, atunci nu este posibil ca petiționarii să sau cetățenii să aibă acces la faptele reale, la ceea ce se întâmplă de fapt. De aceea, s-a întâmplat ceva? S-a spune că nu există niciun fel de încălcare a legislației europene. Comisia spune acest lucru. Însă, vorbim despre o directivă privind uh, emisiile industriale, care trebuie să fie respectată și am avut senzația, atunci când am uh, ascultat petiționarele că situația nu este acceptabilă în ceea ce privește calitatea aerului. Cred așadar că petiția ar trebui să rămână deschisă și cred că ar trebui să o trimitem, respectiv solicitările care au uh, relevanță directă cu privire la calitatea aerului și care sunt deschise. Pentru că textul a sunat ca și cum ar fi o chestiune urgentă stringentă pentru sănătate și pentru mediu și s-ar putea să fie așa. Pentru că chiar dacă tot, toate condițiile sunt îndeplinite, nu pare să fie așa totuși. Președinta, mulțumesc. Peter Iar. Eu constat două probleme. Răspunsul comisiei a fost ceva mai diferențiat. Comisia nu a spus că totul este în ordine. A spus că există anumite procese unde Uh, autoritățile spaniole se găsesc într-o, într-un dialog critic, să spunem, pe temele respective. Asta pentru a mă expli, exprima de, diplomatic. Apar aceleși probleme care, pe care le-am mai întâlnit uh, de-a lungul timpului. Autoritățile spun că este în ordine așa cum este, populația constată că nu este așa și nu se pun la dispoziție uh, cetățenilor rezultatele uh, astfel încât apare o opacitate. Doamnă președinte, petiționarele au dreptul să solicite să știe ce se măsoară acolo, care sunt valorile măsurate. Pentru că dacă aceste măsurători nu sunt transparente, atunci bineînțeles că se generează neîncredere. Deci, cred că trebuie să lăsăm deschisă petiția. Comisia lucrează pe diferite teme cu autoritățile din Spania și ar trebui să continue acest lucru și pe acest subiect și cred că ar trebui să intrăm într-un dialog și să aflăm ce se măsoară și cum astfel încât să eliminăm aceste îndoieli și astfel încât tot procesul să fie transparent. Cred că în felul acesta am putea obține rezultate concrete, pentru că e ca în viață, tot ceea ce nu uh, se comunică, nu se face public, uh, naște scepticism. Cred că atunci când există o problemă, este important să se discute despre ea. Dacă valorile sunt uh, prezentate transparent, se poate discuta și atunci situația problematică poate fi eliminată. Mulțumesc, doamna Vinia Nueva. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, Petiționarelor pentru faptul că au înaintat această petiție și au venit cu ea aici la Parlament. Vreau să vă amintesc că OMS ne-a atras atenția că una din, unul dintre opt decese sunt uh, ca urmare a poluării aerului. Deci peste 7 milioane de persoane iar în Spania peste 10 milioane de persoane mor ca urmare a contaminării aerului. Așa cum uh, au descris petiționarele, Platforma din uh, Seraio este cel mai mare poligon industrial. Acolo sunt companii petrochimice și energetice și vorbim de trei dintre cele mai importante noduri uh, petrochimice din Mediterana. În uh, zona rezidențială Grau de Castello și plaja Almasora apar foarte multe probleme referitoare la calitatea aerului acesta este contaminat ca urmare a activității industriale din poligonul Serigio și de asemenea a activităților din port. Autoritățile uh, locale nu au investigat suficient în această direcție până una alta. Lupta împotriva schimbărilor climatice este lupta împotriva celor care generează această poluare, este o luptă împotriva celor care pun înaintea intereselor uh, cetățenilor și a celor de mediu interesele economice și personale. Așadar, propun ca comisia noastră să se adreseze autorităților locale și competente și să solicite uh, uh, transmiterea tuturor uh, informațiilor necesare celor care le doresc. De asemenea, trebuie să fie instalate metodele de măsurare a calității aerilor, aerului în locurile potrivite, astfel încât să poată fi controlat acest fenomen în mod corespunzător. După cum spuneam, este vorba despre o luptă a noastră, a tuturor. Cifrele sunt alarmante, așadar cred că este treaba acestui Parlament European să pună accentul pe aceste lucruri. Deci propun să păstrăm petiția deschisă și să facem o solicitare autorităților locale în acest sens. Mulțumesc că a venit din nou rândul petiționarelor pentru a încheia. Mulțumesc! Nu am uh, la dispoziție un studiu independent cu privire la uh, calitatea aerului uh, și nici nu cunoaștem și nu știm dacă există poluanți uh, ai aerului. De asemenea, nu există o stație de măsurare a calității aerului fixă într-unul dintre aceste nuclee, motiv pentru care emisiile dacă acestea sunt depășite sau nu, e bine, nu putem să știm cu siguranță. Așa cum s-a spus, lipsa de informații, pe de altă parte, și lipsa de transparență generează, bineînțeles, multă îngrijorare. Iar noi uh, dorim să rugăm uh, Comisia de Petiții să păstreze deschisă această petiție și să solicite mai multe informații din partea companiilor de acolo. De asemenea, ă, ținând cont că se înca- atunci când spuneam că se încalcă legislația europeană, ne refeream la uh, faptul că atunci când uh, sunt uh, puse în aplicare prevederile uh, legale, directivele europene, acestea sunt aplicate și implementate de statele membre, iar Europa veghează asupra îndeplinirii acestui lucru. De aceea, ne-am îndreptat și ne-am adresat Comisiei Europene și solicităm ca această petiție să rămână deschisă până când vom obține mai multe informații și vom fi siguri că aerul pe care respirăm în zona în care trăim este unul uh, curat. Mulțumesc petiționarilor că au fost alături de noi în această după-amiază. Am uh, ascultat uh, petiționarele, comisia și de asemenea membrii comisiei PETI și propunerea președinției este să păstrăm deschisă această petiție și în al doilea rând, să continuăm să solicităm Comisiei Europene toate informațiile, pentru că așa cum uh, a explicat Comisia Europeană, în uh, zona Castellion, în 2009-2010, uh, valorile nu erau depășite, însă reprezentantul Comisiei, care s-a ocupat de subiect, va propune o nouă comunicare cu privire la acest subiect, va face o solicitare în acest sens, așadar Um, solicităm comisiei să ne informeze cu privire la toate aceste lucruri pentru a putea evalua situația. Ca a treia decizie, decizia președinției va fi să solicităm uh, informații din partea autorităților competente din Spania, Ministerului de Resort, de asemenea uh, Ministerului uh, pentru Agricultură și pentru Tranziție Ecologică din uh, Valencia. Propunerea președinției uh, este să păstrăm această petiție deschisă și să așteptăm informațiile din partea autorităților competente și a Comisiei. Petiționarele au solicitat la punctul 5 la punctul 4, de fapt, să se, trans- să, să uh, se organizeze o echipă de eurodiputați care să viziteze zona respectivă. Acest lucru nu ține de competența Comisiei, ci de uh, cea a coordonatorilor, care sunt portavoci ale acestui uh, Parlament. Aceste lucruri se decid o dată pe an. În octombrie 2019 am stabilit care vor fi misiunile pentru anul 2020, așadar trebuie să vă comunic uh, care este procedura pentru ca și dumneavoastră să o cunoașteți. Um, să știți cum uh, funcționează lucrurile în ceea ce privește aceste vizite pe teren, aceste misiuni. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, vă încurajez să continuați, um, însă și noi trebuie să ne continuăm ședința pentru că la și jumate nu vom mai avea interpretare. Comisia de petiții este puntea între cetățenii europeni și instituțiile europene, așadar vă mulțumim că ați venit alături de noi pentru că acesta este o, un portal uh, pozitiv și vă încurajăm să îl folosiți, să vă apropiați de instituțiile europene. Vă mulțumim pentru prezență. Și cu aceasta continuăm cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Es la petición 9. Petiția 943-2018, prezentată de o persoană de naționalitate germană în ceea ce privește interpretarea și aplicarea măsurilor pentru a combate poluarea atmosferică în Germania și în alte state membre ale Uniunii Europene. Petiționarul nu este prezent, dau așadar cuvântul Departamentului Envi de la Comisie, domnul Michael Klinkenberg. Vă mulțumesc! amintesc pe scurt uh, despre ce este vorba în această petiție. Petiționarul pune întrebări cu privire la restricțiile aplicate vehiculelor diesel în orașe și întreabă de ce aceste restricții nu se aplică în mod armonizat, de ce există diferențe între Germania și alte uh, state membre din UE o lămurire pe care am dorit să o dăm, contrar la ceea ce scrie în petiție, au fost introduse zone cu emisii reduse în mai multe state membre din UE ca să se reducă poluarea atmosferică datorată traficului și E destul de simplu de văzut unde au fost uh, create aceste zone cu emisii scăzute și un alt lucru pe care am dorit să-l spunem este că decizia de a stabili asemenea zone cu emisii scăzute nu se ia la nivel european. De fapt, dacă analizăm directiva privind calitatea aerului care stabilește uh, pragurile pentru poluanții atmosferici, uh, Uh, și uh, standardele aferente, această uh, directivă stabilește obligație de rezultate pentru statele membre, dar nu există niciun fel de obligativitate privind măsurile luate pentru a combate poluarea atmosferică. Dacă sunt luate măsuri pentru a combate poluarea datorată traficului, uh, atunci directiva în niciun caz nu dă vreo putere comisiei de a dicta autorităților, fie de locale, regionale sau naționale, exact ce măsuri să pună în aplicare pentru a um, reduce uh, poluanții atmosferici și nici cu privire la vreo um, restricție pe care o hotărăște un anumit stat membru. Directiva este doar un cadru legislativ. Vreau să spun că Comisia din momentul în care nivelul minim al poluanților atmosferici este depășit, uh, cum s-a întâmplat în Germania, uh, s-a lansat o procedură pentru nerespectarea um, obligațiilor uh, impuse de legislația comunitară. Ca să închei și să sintetizez, Comisia nu poate să intervină și nu poate să intervină direct pe baza directivei pentru calitatea aerului ca să dicteze măsuri ca de exemplu restricționarea uh, circulației anumitor vehicule, um, ca de exemplu vehiculele diesel, însă atunci când uh, sunt depășite valorile limite pentru poluanții atmosferici, cum am spus, uh, se lansează o procedură pentru respectarea angajamentelor de legislația comunitară și o astfel de procedură este în curs împotriva Germaniei. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc. Răspunsul comisiei a fost um, într-o primă instanță corect, însă eu aș păstra petiția deschisă, mai ales în legătură cu punctul de pe ordinea de zi 11 și acolo era vorba despre armonizarea în ceea ce privește legitimația uh, cu privire la poluarea aerului. Bineînțeles că statele membre trebuie să respecte valorile limită și dacă nu se întâmplă acest lucru, statele membre trebuie să ia măsuri. Însă nu trebuie să se ajungă la vreo formă de discriminare a cetățenilor. În primul rând, uh, trebuie să fie inteligibil uh, uh, textul, de asemenea, lucrurile trebuie să fie și transmisibile. De aceea, eu propun ca și această petiție să fie transmisă Comisiei pentru Transporturi, eu nu am nimic împotriva măsurilor, însă în final nu trebuie să se ajungă la vreo limitare a libertății de circulație sau, chiar și mai rău, dacă cumva mergem undeva, călătorim în Franța, să spunem, și să-mi fie mereu teamă că uh, am ajuns pe strada greșită și trebuie să uh, fiu sancționat pentru asta, respectiv să mi se aplice vreo amendă. Deci, uh, dacă comportamentul este greșit, nu trebuie să uh, se aplice sancțiuni, pentru că noi, până la urmă, dorim doar să decontaminăm aerul cetățenii europene au dreptul la liberă circulație și de asemenea au dreptul la un aer curat. este nevoie de o armonizare a legislației în acest domeniu. Cred că aceste puncte ar trebui tratate cumva în comun și de aceea solicit ca petiția să rămână deschisă și să mai fie discutată odată și la Comisia de Transporturi pentru că trebuie să-mi amintesc că de uh, parbrizul de la mașina mea pe care am lipit o vinietă de drum, alta care se referă la uh, poluarea aerului și tot felul de alte documente și autorizații care sunt necesare. Și uh, asta împiedică și limitează oarecum libertatea de circulație. Mă întreb dacă Comisia de Transporturi poate discuta despre acest lucru și să se ajungă cumva la o armonizare la nivel european pe acest subiect. Cine circulă, plătește poate să fie foarte simplu. Dar nu se poate să stăm uh, mereu cu frica de a fi uitat să plătim o anumită taxă sau ia uite am ajuns pe un drum național, uh, trebuia să fi plătit o altă taxă, uh, pentru că toate lucrurile acestea sunt restrictive. Am fost și am circulat prin Europa, este o zonă foarte frumoasă, dar este foarte important să existe un sistem electronic, așa cum s-a întâmplat, pentru că uh, trebuie să existe posibilitatea să, dacă sistemul electronic te recunoaște, să și plătești electronic, nu să-ți fie aplicată o sancțiune dacă cumva nu ai plătit. Mulțumesc, doamna Aucan. Vreau să spun că nu te vom discrimina și tu ai dreptul să faci ceva împotriva poluării atmosfericii. Cred că 800 de mii de oameni mor timporiu din cauza poluării atmosferice în Europa. Deci nu cred că e vreo discriminare aici. Da, trebuie să armonizăm și felul în care se fac măsurătorile, așa cum am spus și pentru petiția precedentă. Așa cum vă spuneam, uh, exemplul cu Copenhaga. A fost simplu să mute stațiile de măsurare ca dintr-o dată să spună că calitatea aerului s-a îmbunătățit. De asemenea, ar trebui să insistăm uh, asupra felului în care aplicăm aceste măsuri. Am tot avut astfel de petiții și eu am senzația că se iau destul de multe măsuri, dar că ar trebui să fim mai fermi. Până și tu, Peter, cred că vei supraviețui. Again, just a small remark from our end. O scurtă observație din partea noastră, poluarea atmosferică nu este o problemă a unui singur stat membru, este o problemă fără frontiere, o problemă pe care o, o simțim uh, uh, și atunci când are loc într-un alt stat membru decât cel în care te afli, de aceea sunt perfect de acord cu colegii mei că trebuie să muncim mai mult, să avem mai mu- un nivel mai mare de armonizare în acest domeniu și de aceea cred că această petiție trebuie să rămână deschisă. Thank you very much. Vă mulțumesc. Bine. Propunerea noastră este așadar ca această petiție să rămână deschisă și să cerem comisiei să ne spună care este următoarea uh, etapă. Vă mulțumesc, am uh, epuizat punctele de pe de zi în această după-amiază. Vă uh, spun, uh, ne revedem mâine la întâlnirea coordonatorilor de la 9 și de la 10 jumate la ședința ordinară.